Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ați venit în Parlamentul European. Aș vrea să vă urez bun venit la această conferință interparlamentară. Aș vrea să salut în mod special colegii care vin din diferitele state membre. Sunt 20 de reprezentanți eh, astăzi și sper ca interpretarea să funcționeze. Sperăm că ne auziți astfel încât să putem să vorbim cu toții în limbile noastre materne. Uniunea Europeană, știți că motoul uh, nostru este Uniți în diversitate și cred că aceasta este într-adevăr o bază serioasă pentru colaborare în Uniunea Europeană. Iar noi, în Parlamentul European, considerăm că colaborarea interparlamentară și schimburile directe cu colegii noștri uh, parlamentari din parlamentele naționale sunt absolut esențiale. De aceea ne bucurăm foarte mult că ați venit astăzi la noi pentru a discuta despre controlul uh, bugetar și despre o bună gestiune de, uh, a cheltuielilor, uh, cheltuieli mai eficiente. Avem un ordin, o agenda, îmi cer scuze, ordine de zi, pe care, după cum vedeți, am împărțit-o în două părți. Prima parte raportul doamnei Iolita Vaichiene, sper că v-am pronunțat bine numele, în calitate de președinte a Comisiei uh, a președintea Comisiei pentru Audit în cadrul uh, Parlamentului Republicii Lituania, așa numitul Seimat, și uh, apoi, în partea a doua, Vom avea un vorbitor principal pe domnul uh, Vitor Manuel da Silva Cardeira, care este președintele Curții de Conturi Europene. Este vorba de o ședință publică, există interpretare și ședința se transmite de asemenea live pe internet. Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi pe care v-am propus-o și pe care o aveți și în față, vă propun deci să procedăm așa. Bineînțeles că după fiecare punct, uh, după fiecare prezentare, este prevăzută și o discuție. Văd că nu sunt propuneri de modificare a ordinii de zi, așa că propun să procedăm așa. În introducerea mea aș dori însă să vorbesc despre importanța controlului uh, bugetar. Noi suntem convinși aici în Parlamentul European că tocmai în momentul în care bugetele sunt din ce în ce mai limitate, într-un moment de criză în care bugetele statelor membre și bugetelor uh, și bugetele regiunilor sunt din ce în ce mai restrânse, este din ce în ce mai important tocmai să avem grijă ca banii contribuabilului să fie cheltuiți corect și să nu există numai o cheltuială conformă din punct de vedere legislativ, din punct de vedere juridic, ci să se poată și acționa cât mai eficient uh, și să putem să ne atingem cât mai multe obiective. Deci pentru ca aceste fonduri să fie cheltuite la uh, locul potrivit. Noi în Comisia pentru Control Bugetar din Parlamentul European am purtat o discuție foarte interesantă acum uh, ceva timp împreună cu Comisia și cu Curtea de Conturi Europeană pentru că suntem de părere că bugetul Uniunii Europene trebuie să fie orientat către rezultat, un așa numit performance-based budgeting, o bugetare care să fie bazată pe performanță. Considerăm că aceasta este o sarcină foarte dificilă. În unele state membre, bugetele sunt deja destul de bine orientate către această idee de rezultat, dar uh, și din partea Parlamentului și din partea Comisiei trebuie să se definească obiective politice care să poată să și mă, fie măsurate apoi prin indicatori. În următorii ani, așadar împreună cu Curtea, Curtea de Conturi și cu Comisia, dorim să mergem în această direcție. Doamnelor și domnilor, controlul bugetar conține și o componentă politică foarte puternică însă. Nu este vorba numai de o auditare a conturilor, ci e vorba și de o foarte bună abordare eficientă, iar auditorii uh, bugetari din Parlament au luptat pentru ca bugetul european să poată să fie menținut într-un anumit cadru. Știți că au existat discuții foarte intense între comis, Consiliu și Parlament. Uh, proiectul rectificativ de buget pentru 2012 nu era încă aprobat, cel pentru 2014 a fost aprobat chiar săptămâna aceasta și sper că acest compromis să fie unul pe care să putem apoi să-l și punem în aplicare. Vor fi puse la dispoziție fonduri care vor reduce însă resturile bugetare din anii trecuți, mai ales în ceea ce privește fondurile structurale și fondurile de coeziune, se va putea conta pe o mai eficientă și mai rapidă plată a uh, fondurilor către statele membre. Va, vă spuneam că a existat o dificultate de a ajunge la acest uh, rezultat, dar în fine, în această perioadă de criză, cred eu că s-a ajuns la un compromis bun. Oricum, scăderea Um, buget, bugetului pentru cadrul financiar multianual este fezabilă și va duce și la o degrevare a bugetelor naționale prin, prin mecanisme mai eficiente. Știți însă că Parlamentul însă vede această chestiune cu alți ochi pentru că, de fapt, noi ne-am fi dorit o sporire a bugetului Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană în cadrul financiar multianual trebuie să uh, Uh, scadă la 960 de milioane de euro până în 2020. Aceasta înseamnă că vor scădea fondurile și că aceasta va fi însă în același timp o economie reală. Având în vedere datele statistice pe care le avem la dispoziție, am putut constata că toate bugetele din statele membre sunt de fapt în creștere și uh, aceasta se argumentează în statele membre că există creșteri salariare, creșteri de prețuri care trebuie să fie compensate de buget, dar și Uniunea Europeană trebuie să suporte cheltuielile acestea suplimentare și de aceea o scădere a cadrului financiar multianual trebuie să fie legat de fapt și de economii în diferitele programe europene. Cu atât mai importantă este deci uh, cheltuier, cheltuirea mai eficientă a banilor pentru a putea să ne asigurăm că fiecare euro din bugetul european este cheltuit cum trebuie și nu este risipit. Cu această introducere, doamnelor și domnilor, am ajuns la ultimul punct la care vroiam, despre care vreau să vă vorbesc. 80% din bugetul Uniunii Europene se află în așa numita gestiune partajată cu statele membre. Este vorba de un sistem în care statele membre și regiunile preiau și ele uh, executarea bugetului Uniunii și preiau anume mai ales o răspundere foarte puternică. Această executare bugetară, uh, execuție bugetară trăiește foarte mult din felul în care statele și regiunile europene se implică aici. N-ar trebui de aceea să existe o opoziție între noi, ci din contră o colaborare foarte bună. Indiferent dacă banii vin din bugetele naționale sau din bugetul unei regiuni uh, anume, cred că e vorba oricum pentru toată lumea de, de banii contribuabililor. Bine, doamnelor și domne, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o pentru această introducere. Aș vrea să mai fac câteva comentarii foarte pe scurt despre cum se va derula sesiunea de astăzi. Aș zice ca fiecare dintre parlamentari să poată să ia cuvântul, fiecare dintre deputați să poată să ia cuvântul, astfel încât să avem cam 5 minute pentru vorbitor. Cred că dacă avem 5 minute pentru fiecare vorbitor, vom avea ocazia să putem uh, derula toată ședința așa cum este prevăzută. După prezentarea inițială a vorbitorilor cheie principali, pentru fiecare din sesiunile prevăzute, aș propune să procedăm în felul următor. Doi reprezentanți ai parlamentelor naționale să ia cuvântul și după aceea un membru din Parlamentul European, dacă se dorește acest lucru cred că într-o rundă de discuții ca aceasta ar fi bine să fim uh, foarte flexibili în ceea ce privește lista vorbitorilor. Avem, uh, v-am dat cartele de vorbitor, deci puteți să vă treceți dorința de a lua cuvântul prin intermediul acestei speaking card pe care l-ați primit. Puteți să ne treceți numele, parlamentul din care veniți pe această, acest card și apoi cred că vom putea să acordăm cuvântul cine, cui dorește. Din punct de vedere tehnic, aș vrea să vă spun și că vom avea un prânz cu sandvișuri care se va ține la 12.30 în fața sălii acesteia de reuniuni. Bun, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aș dori atunci să-i dau cuvântul președintei Comisiei pentru Audit din cadrul Parlamentului Republicii Lituania, Seimasul, Bine ați venit, uh, doamna Vaichiene, și aveți cuvântul. Gerbiamas komiteto pirmininkė, brangus kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti Europos. Bună ziua, dragi colegi! Doresc să mulțumesc Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European pentru această inițiativă de a avea un schimb de vederi privitor la uh, Uh, reforma modelelor parlamentare, a bugetului. Suntem conștienți că e absolut necesar să utilizăm banii publici în mod rațional și eficient. În contextul crizei, în ultimii ani, această chestiune are o importanță din ce în ce mai mare. În calitate de comisie parlamentară, noi avem dreptul și datoria să garantăm cu mijloacele avute la dispoziție utilizarea responsabilă de către guvernele noastre, atât a fondurilor naționale cât și a celor europene. Astăzi am onoarea să vă pot vorbi în legătură cu experiența lituaniană și să vă prezint măsurile de control pe care le aplicăm noi la Seimas, adică Parlamentul Lituanian. Țin să subliniez încă de la început că examinarea eficienței gestiunii creditelor și a bunurilor publice de către entitățile competente e prevăzută în statutul ZEIMAS ca fiind una din activitățile principale ale Comisiei noastre de audit. Motiv pentru care acordăm foarte multă importanță atât eficienței controlului parlamentar a apărării, pentru că în Lituania fondurile europene, ca și fondurile naționale, de altfel, sunt considerate ca fiind fonduri bugetare. Așadar, când e vorba de o utilizare eficientă a fondurilor bugetare, vorbim de asemenea de o utilizare eficientă a fondurilor europene. Însă, pe lângă măsurile permanente de control parlamentar a cheltuielilor, dispunem de alte măsuri mai specifice destinate un, doar controlului utilizării banilor europeni pentru ajutoare în fonduri structurale. Aceste măsuri au fost adoptate pe baza acquis comunitar, care prevede exigențe precise privitoare la sistemele de gestiune și control a ajutoarelor financiare provenite de la Uniunea Europeană. Suntem conștienți de faptul că atunci când uh, vorbim de bani europeni, vorbim practic de banii contribuabililor europeni, motiv pentru care eficiența utilizării acestor fonduri trebuie să răspundă unor exigențe la fel de stricte, ba chiar mai stricte decât atunci când uh, e vorba de utilizarea fondurilor naționale. Aș vrea acum să vă vorbesc concret despre măsurile care constituie modelul nostru de uh, control parlamentar al cheltuielilor. Mai întâi putem vorbi despre examinarea descărcării de gestiune. În fiecare an, guvernul prezintă Parlamentului un raport de execuție bugetară iar instituția noastră națională supremă de audit își prezintă concluziile în legătură cu caracterul reglementar al acestui raport, cât și în legătură cu legalitatea execuției bugetare și a gestionării bunurilor publice. Aceste concluzii se bazează pe informațiile colectate de către auditori în baza activităților de audit. Deci e vorba de informațiile colectate de aceștia. Raportul uh, este dezbătut apoi de toate, în toate comisiile parlamentare, comisiile specializate de specialitate, desigur că uh, prezintă un interes deosebit, iar uh, Comisia de Audit a Parlamentului se concentrează mai ales asupra problemelor de natură sistemică. Din nefericire, trebuie să constatăm că comisiile de specialitate nu utilizează suficient procedura de descărcare ca măsură de control parlamentar care permite garantarea eficienței și a, caracter, a caracterului rațional al utilizării fondurilor. Din păcate, se vorbește prea adesea de principiul conform căruia obiectivul cel mai important e de a obține maximum de fonduri într-un uh, anumit domeniu Așadar, utilizarea acestora e lăsată la discreția guvernului sau a unui ministru. Atunci când nu există niciun interes permanent privitor la buna utilizare a creditelor, puterea executivă nu uh, se află sub nicio presiune în legătură cu uh, utilizarea lor și evaluarea eventualului lor impact. Noi estimăm că lipsa unui control parlamentar contribuie la repetarea de la an la an acelorași probleme sistemice, începând cu simplele erori de contabilitate și încheiind cu încălcarea regulilor care domnesc în domeniul piețelor publice. Dacă toate aceste condiții ar fi mai stricte, și dacă ar solicita o mai mare răspundere din partea șefilor instituțiilor ce țin de domeniul de competență, eu, eu și noi considerăm că numărul de erori și de infracțiuni ar scădea drastic. Comisia pentru audit, conform capacităților sale, încearcă la reuniunile sale să dezbată rapoartele cele mai importante de audit financiar și juridic încearcă să asculte și explicațiile oferite de responsabili instituțiilor auditate și putem constata că la aceste reuniuni șefii entităților auditate nu prea sunt în largul lor uh, atunci când trebuie să prezinte explicații, uh, mai ales se află sub presiunea mass media, că transparența este o, un instrument eficient. Am putut constata că a diminuat numărul de erori și de infracțiuni uh, comise de entitățile ale căror uh, șefi au fost convocați la reuniunile comisiilor, comisiei noastre. Uh, de la începutul crizei, atunci când am început, de, am început să vorbim despre economisirea fiecărui bănuț, noi am început să facem analize periodice ale, tuturor, ale anumitor cheltuieli și am ales să controlăm domeniile unde considerăm că un comportament responsabil ar putea duce la economii. Gestionarii de credite trebuie să informeze în fiecare trimestru Comisia de Audit a Parlamentului European în legătură cu sumele cheltuite pentru a finanța misiunile, transportul, activitatea de formare, plata experților și uh, activitatea de reprezentare. De asemenea, trebuie să prezinte date detaliate privitoare la utilizarea fondurilor lor salariale în acest scop, am înființat un sistem de informații datorită căruia instituțiile pot uh, completa formulare online, iar sistemul efectuează repartizarea acestor date pe anumite tabele uh, pe care apoi noi le putem utiliza pentru a analiza aceste date. Comisia de audit efectuează analiza și evaluarea acestor date Datele primite și analiza lor sunt apoi publicate pe website-ul Parlamentului. directorii instituțiilor care au cele mai mari cheltuieli și cei uh, în legătură cu care legalitatea uh, cheltuielor uh, stă sub semnul întrebării sunt convocați la Comisia noastră de audit pentru a prezenta explicații. Instituțiile ale căror cheltuieli stârnesc semne de întrebare suplimentare sunt solicitate pentru a prezenta explicații în scris. Câteodată am cerut liste de misiuni pentru o perioadă precisă, indicând uh, numărul de, per, numărul de persoane care au făcut parte din delegație și explicându-ne necesitatea de a trimite o misiune sau alta. Am făcut și o analiză a cheltuielilor în ce privește experții independenți. Am dorit să știm uh, cât au uh, costat exact serviciile acestor experți și mai ales care a fost valoarea lor adăugată, utilitatea lor instituțiile în legătură cu care cheltuielile au fost analizate cu lupa, nu, sigur că n-au prea fost mulțumite, mai ales că au trebuit să dea explicații nu doar uh, către membrii comisiilor, comisiei noastre, ci și uh, către mass media. Și vreau să spun că această măsură și-a arătat roadele. Ehm, acum cheltuielile sunt programate cu mai mare eh, precizie, sunt în scădere și instituțiile pot să-și explice mai bine eh, motivele pentru care au făcut eh, cu tare cheltuială. În ce privește examinarea salariilor, acordăm o atenție deosebită diverselor stimulente financiare sub formă de sporuri salariale, pentru că în perioada de criză, cu salariile în scădere în sectorul public, aceste stimulente financiare uh, din anumite instituții nu uh, le îmbunătățesc deloc imaginea. Sigur, uh, salariații trebuie motivați și acest gen de sporuri reprezintă un instrument de motivare, însă uh, Uh, criteriile conform cărora sunt acordate sunt destul de subiective. De aceea, comisia noastră crede că, într-o perioadă de dificultate economică, nu prea sunt, se justifică aceste prime și sunt contare solidarității. Când vedem că aceste lucruri sunt inacceptabile, ținem cont de ele la examinarea bugetului pentru următorul exercițiu. De exemplu, s-a stabilit că o anumită universitate în cursul exercițiului trecut uh, a plătit 3 milioane și jumătate de litas ca stimulente financiare și noi am propus să uh, diminuăm uh, ca atare finanțarea acestei universități pentru anul următor, pentru că noi credem că dacă în perioada de criză o universitate își poate permite să plătească acest tip de sporuri și stimulente, asta înseamnă că primește o finanțare prea mare. Și acest surplus ar putea fi utilizat mai rațional. Cred că acest gen de instrumente pe care am început să le punem în aplicare uh, și-a arătat uh, rezultatele. Mass media, jurnaliștii uh, sunt întotdeauna interesați de rezultatele acestui gen de rapoarte. Ei studiază documentele și apoi cer explicații uh, celor în cauză, cer explicații publice, astfel încât noi putem uh, contribui la utilizarea utilizare mai eficientă și mai transparentă a resurselor bugetare uh, ale instituțiilor publice și acestea pot să dea socoteală societății în legătură cu modul în care utilizează banii publici. Auditarea performanței făcută de Autoritatea Supremă a Auditului în Lituania contribuie și la utilizare mai rațională și mai eficientă a fondurilor aceste audituri au ca obiect analiza performanțelor uh, unea sau alta din sistemele finanțate de la buget. Dacă există defecte uh, vădite în funcționarea acestor sisteme și dacă mai apoi acestea sunt uh, corectate, asta se traduce în mod inevitabil printr-o utilizare mai eficientă a fondurilor. Aceste audituri permit, de asemenea, să se evalueze aspectul rațional al utilizării fondurilor. Statutul SEIMAS Uh, acordă Comisiei de Audit puterea de a coordona examinarea rapoartelor de audit întocmite de structurile statale. De obicei, atunci când noi primim un uh, raport uh, care se referă la performanță, noi îl trimitem unei comisii competente pe fond, care examinează problem, problematica la nivelul funcționării sistemului. Eh, Comisia noastră examinează aspectul legat de eficiența utilizării fondurilor. Deoarece constatăm că comisiile specializate nu doresc întotdeauna să evalueze acest aspect anume. Și după ce am examinat raportul de audit și după ce am dat ascultare reprezentanților structurilor competente în ce privește punerea în aplicarea recomandărilor, recomandărilor, comisiile parlamentare uh, exprimă de obicei susținerea politică în legătură cu recomandările în cauză. Și de asemenea cer informații privitoare la starea punerii în aplicare a acestor recomandări, astfel încât uh, pot asigura controlul parlamentar. În anumite cazuri deosebit de importante, sau atunci când există un dezacord între entitatea controlată și organismul de control, în ce privește aceste recomandări sau în ce privește punerea lor în aplicare, Parlamentul poate adopta o decizie sau o rezoluție cu caracter obligatoriu. Punerea în aplicare a acestei rezoluții este controlată de asemenea de către Parlament. Adesea, acest tip de rezoluție poate fi unicul motiv, ă, mă scuzați, unicul mijloc prin care ne putem asigura că recomandările sunt într-adevăr puse în aplicare la adoptarea bugetului trebuie să prevedem uh, fonduri pentru programul de investiții de stat. E vorba de fonduri utilizate pentru proiecte de infrastructură, construcții, reparații, achiziții, modernizarea, aducerea la zi a echipamentului informatic. Uh, Comisia de audit uh, trebuie să supravegheze și Uh, modul în care se pune în aplicare acest program de investiții publice, astfel încât comisia noastră se interesează de anumite proiecte, se deplasează la fața locului, uh, face verificări și analize a modului rațional și eficient în care se utilizează aceste fonduri. Și după analiza situației, comisia noastră elaborează un document care ia forma unei decizii și care cuprinde propuneri și recomandări adresate autorităților competente. Trebuie să spunem că mm, Comisia noastră dispune de libertatea de a alege proiectele pe care le verifică. Această selecție se face în funcție de informațiile primite din diverse surse, informații care se referă la o eventuală ineficiență a utilizării fondurilor. Și aș dori acum să mai prezint uh, modelul de gestiune și control al ajutoarelor structurale aplicat în Lituania și să prezint mai în detaliu uh, structura autorităților de audit în acest domeniu. În 2006, atunci când noi elaboram acest sistem de gestiune și de control al ajutoarelor structurale, s-a hotărât ca Autoritatea Supremă de Audit a Lituaniei să fie însărcinată cu această funcție de auditor în domeniul ajutorilor structurale. Din câte știu eu, doar România a mai optat pentru acest model. Cât despre celelalte state membre, alte organisme dețin această funcție. Iar în cazul Lituaniei, ea a ales acest model din mai multe motive s-a ales ca autoritatea supremă de audit să aibă această funcție mai întâi uh, din motivul uh, independenței acestei instituții față de alte organisme de gestiune sau de control. E exigența esențială pentru acest tip de organism. Un al doilea motiv, uh, Lituania ia foarte în serios utilizarea fondurilor comunitare și aspectul privitor la legalitatea acestei utilizări. De aceea noi am optat pentru o structură a care competență, autoritate și integritate nu uh, ridică niciun semn de întrebare. Uh, o asemenea alegere e utilă și pentru că clasa noastră politică are încredere în organul de control și anumite probleme structurale sau de utilizare a fondurilor pot fi uh, identificate și rezolvate la timp. Încă de pe acum putem constata, bazându-ne pe propria experiență, că această instituție supremă de audit și-a făcut foarte minuțios și foarte strict uh, treaba. A identificat defectele structurale și a cerut ca aceste defecte să fie eliminate. Și datorită acestei atitudini scrupuloase, dar și din cauza unei reacții prea lente din partea celorlalte instituții uh, pentru a corecta anumite probleme, Comisia Europeană în 2011 suspendase plățile unei părți a ajutoarelor uh, vărsate Lituaniei, ceea ce a provocat un scandal uh, destul de mare. Însă, până la urmă, uh, măsura asta a avut un impact mai degrabă pozitiv asupra Lituaniei, pentru că deciziile necesare au fost până la urmă luate pentru a se corecta acest sistem de gestiune și de control, uh, pentru a fi perfecționat și în 2012 această instituție uh, suprema auditorilor a putut uh, prezenta și a putut prezenta concluziile pozitive în legătură cu situația noastră. Dat fiind că în 2012 și 2013 cele declarate au atins un nivel dintre cele mai înalte în Europa, noi estimăm că, datorită instituției noastre supreme de audit, situația a fost îmbunătățită, iar această instituție a contribuit ca Lituania să nu se confrunte cu probleme din cauza proastei funcționare al sistemului sau din cauza declarațiilor de cheltuieli neeligibile. Deci poate că unii sunt de părere că o instituție de audit teoretic independentă și e mai puțin strictă, o instituție ca aceasta poate că nu uh, ar uh, remarca neapărat micile neregularități și că asta ar fi o soluție mai bună și ar fi putut uh, evita explicații dezagreabile de dat în fața Comisiei Europene, dar cred că am optat alegerea mai dificilă, pentru alegerea mai dificilă însă asta nu a făcut decât să ne întărească până la urmă. De aceea noi vom aplica și în continuare uh, același model și pentru exercițiul uh, financiar următor. Asta și pentru că Comisia Europeană are încredere în instituția noastră de audit. Comisia Europeană nu a prezentat uh, niciun fel de observații și a aprobat întotdeauna rapoartele anuale întocmite de această instituție noastră. Deci uh, putem spera că în perioada 2014-2020 controlul utilizării fondurilor structurale va fi absolut corespunzător. Și aș mai adăuga că atunci când uh, rapoartele anuale sunt aprobate de Comisia Europeană, acestea sunt dezbătute în cadrul Comisiei pentru Audit a Parlamentului nostru. Comisia noastră face tot posibilul pentru ca recomandările prezentate de către organ, uh, organismele de audit să fie și uh, puse în aplicare la timp. Și ne bucură faptul că Lituania are un model de gestiune și de control care ne permite să asigurăm o utilizare responsabilă a fondurilor comunitare. În concluzie, Vă reamintesc faptul că Comisia pentru Audit a Parlamentului Lituanian uh, are o misiune foarte importantă în ce privește analiza cheltuielor și utilizează o serie de instrumente, începând cu examinarea execuției bugetului, uh, examinarea rapoartelor de audit, rapoartelor de performanță, asigură supravegherea și pune în aplicare a recomandărilor, are o activitate de monitorizare a cheltuielilor supuse riscului și, de asemenea, Comisia noastră a însărcinat și Instituția Supremă de Audit a Lituaniei pentru a controla sectorul ajutoarelor structurale și Comisia noastră analizează rapoartele prezentate de către uh, Autoritatea Supremă de Audit. Trebuie de asemenea să mai spunem că pentru a asigura o execuție eficientă a fondurilor, recurgem nu doar la instrumentul presiunilor politice, ci și la instrumentul transparenței. Cu asta vă mulțumesc pentru atenție și uh, vă doresc uh, succes uh, în lucrările de astăzi, cu tot felul de idei noi și utile pentru a ne putea atinge obiectivul principal și anume o utilizare rațională și eficientă a resurselor bugetare și, sigur, să avem mai multă responsabilitate a puterii executive în acest domeniu. Ja, vielen Dank, Frau Weikiene, für Mulțumim uh, pentru această prezentare foarte interesantă a muncii comisiei dumneavoastră. Mulțumim pentru prezentarea deschisă și a proceselor și procedurilor de îmbunătățire după ce au existat unele dificultăți. Cred că este un exemplu foarte bun uh, a modului în care noi, instituțiile, putem fi unii pentru alții exemple. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că pe acest formular verde puteți să vă înscrieți uh, la cuvânt. Deci dacă doriți să interveniți, am să vă rog să completați acest uh, formular ca, prim inter, ca primă persoană care intervine din partea parlamentelor uh, naționale, am să-i dau uh, cuvântul domnului Gjurković din Croația. Poštovani gospodine predsjedavajući i sve kolegice i kolege, dakle evo... Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vin din partea Parlamentului Croat și aș dori, în primul rând, să vă transmit experiențele noastre în ceea ce privește controlul bugetar. După cum uh, am spus-o și înainte, controlul bugetar uh, este foarte important, mai ales atunci când e vorba de fondurile care sunt folosite de către politicieni și care sunt plătiți, plătite de către de către contribuabil. Uh, situația este următoarea în Croația. Avem Oficiul Național uh, de Anchetă care trebuie să verifice dacă toate bugetele sunt uh, folosite cum trebuie, fie că e vorba de bugetul național, fie că e vorba de bugetele regionale sau locale. Această revizuire se face pentru anii din urmă. După aderarea Croației la Uniunea Europeană, acest uh, oficiu de auditare, care este de fapt, trebuie să se adreseze Parlamentului Croat și Comisiei din Parlamentul Croat cu privire la controlul bugetar și uh, trebuie să facă, de fapt, un bilanț a tuturor uh, instanțelor care au fost controlate. Iată de ce, iată cum astfel avem deci un oficiu de auditare, un fel de curte de conturi, de fapt, uh, care uh, funcționează foarte bine la nivel național. Comisia noastră parlamentară însărcinată cu finanțele este cea care se ocupă de uh, acest, acest control. Nu avem în cadrul Parlamentului Croat o comisie de control bugetar. Așa cum uh, a spus-o și colega mea lituaniană înainte, uh, Parlamentul nostru poate să tragă la răspundere pe cei care nu uh, sunt uh, nu se respectă regulile și ar putea să le ceară și demisia, ceea ce este o ameliorare față de situația dinainte. Pentru că, în momentul de față, instituția care se ocupă de auditare nu uh, informa înainte decât Parlamentul croat uh, în ceea ce privește activitatea sa, deci nu avea decât o sarcină de informare. Însă, câteodată, aceasta se întâmpla într-un calendar care nu era destul de eficient. Câteodată trecea mai mult de un an până când se putea face un control real. În momentul de față, în uh, momentul în care s-a făcut un audit uh, pentru o instituție, Comisia parlamentară care se ocupă de finanțe și buget poate să se întrunească și poate să ceară ca toate aceste inexactitudini să fie corectate. Ministerul Finanțelor are și el uh, o sarcină de control bugetar, de fapt în mare parte numai pentru anul în curs, fie la cererea cetățenilor care se pot plânge de o infracțiune, fie la îndemnul unei instituții ale, ale statului. Astfel, putem să controlăm situația pentru anul în curs cât mai bine. Deci, pe de o parte, avem Ministerul de Finanțe care face un control bugetar și, pe de altă parte, o instituție independentă de care vă spuneam, și anume Oficiul Național de Auditare, care se ocupă de controlul bugetar. Aceasta ne permite un control uh, efectiv al uh, bugetului nostru, ceea ce este de fapt uh, și scopul nostru principal. Mulțumesc! Ja, vielen Dank an den Vorsitzenden. Mulțumesc reprezentantului uh, cro croat, uh, președinte al Comisiei uh, Centrale pentru Buget și Finanțe. Acum, în numele Parlamentului suedez, domnul Jonas Jakobsen Gjortler. Aveți cuvântul. Ja, schön, sorry. tack så mycket, tack herr ordförande och kära kollegor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În uh, Suedia am avut propria noastră criză economică și financiară la începutul anilor 90. Deci uh, am trăit deja ceea ce s-a întâmplat din nou în, uh, în lume de curând. Am avut o criză în domeniul financiar și în domeniul bancar și Consecința a fost că prețurile imobiliare au crescut, bănci au, au fost bănci care au dat faliment, am avut uh, creștere negativă timp de câțiva ani, statul a trebuit să preia câteva bănci și acest lucru ne-a afectat, bineînțeles, și finanțele publice. Am făcut uh, în anii 80 unele reforme în Suedia am schimbat regulile pentru bănci și sectorul financiar, însă pentru sectorul de stat și public trebuiau făcute în continuare unele îmbunătățiri pentru a îmbunătăți întreg procesul bugetar și implementarea finanțelor publice. În Suedia am dorit să avem am dorit ca Parlamentul să poată influența procesul bugetar, iar unul dintre instrumente pentru a avea ordine în buget este să existe un cadru clar pentru procesul de creare a bugetului și modul de a avea un astfel de control este ca, da, într-adevăr, guvernul să decide asupra uh, bugetului, dar nu, nu mi s-a părut suficient. Am considerat că uh, Parlamentul trebuie să aibă o influență asupra procesului bugetar în același timp, astfel încât să putem controla mai bine costurile și, cheltuie, și cheltuielile. Cel mai important factor, așadar, uh, pentru ordine în utilizarea bugetului este cadrul bugetar pe care l-am creat din uh, anii 90. Principiile, bineînțeles, trebuie să mm, corespundă legislației, dar în același timp s-au um, um, acumulat anumite obiceiuri, unele cutume. Și în urma crizei din 2008 uh, am mai făcut unele modificări, dar cadrul rămâne uh, similar. Acesta conține patru factori uh, principali. În primul rând, avem o comisie care se ocupă de întreg domeniul. De exemplu, uh, guvernul trebuie să facă propuneri pentru economii în sectorul public. Și este vorba de 1% din PIB în medie uh, de-a lungul unui ciclu economic. Asta înseamnă că statul poate să aibă un deficit care apoi uh, poate fi compensat în, în, timp, în perioade bune. Apoi avem un plafon. Statul trebuie să impună un plafon pentru cheltuieli, inclusiv pentru uh, pensii pentru următorii 5 ani. Prin adoptarea unui astfel de plafon, Guvernul trebuie apoi să vadă care sunt cadrele pentru cheltuieli uh, și taxări, astfel încât să atingem acel excedent despre care vă vorbeam. Apoi trebuie să avem un control și asupra sectorului local și regional. Dacă ei au un deficit, ei trebuie să remedieze această situație în trei ani. Apoi este vorba de procesul bugetar. Și poate că acesta este unul dintre cei mai importanți uh, factori. Guvernul trebuie să propună un buget Parlamentului. Ultima dată a făcut asta în 20 septembrie și apoi Parlamentul uh, uh, are o procedură pe două etape. Întâi se, discute, se discută cadrul bugetar, deci veniturile și plafoanele însă întreg bugetul este aprobat uh, deodată, atât veniturile cât și cheltuielile împărțite pe 27 de uh, domenii. Deci este, există o oarecare marjă de manevră. Parlamentul analizează fiecare domeniu de cheltuieli și poate face modificări aici, dar dacă se crește într-o parte, acest lucru trebuie să fie compensat de o reducere într-un alt domeniu. Această dezbatere referitoare la buget uh, are loc toamna în fie, de fiecare dată. Noi considerăm că este cel mai important lucru pentru a avea un control real asupra cheltuielilor. Bineînțeles, foarte important este și um, ceea ce urmează după aceea, deci cum sunt folosiți banii pe care îi aprobă Parlamentul. Avem și noi un oficiu național de audit care nu este sub controlul Parlamentului, ci este independent. Și acest oficiu face un audit anual al tuturor activităților de stat activitățile guvernului, dar și al, al, ale băncii centrale, de exemplu. Și este vorba de un audit de performanță și asta mi se pare foarte important. Pentru că oficiul de audit analizează în profunzime mai multe domenii de activitate. Și pot, într-adevăr, să uh, analizeze lucrurile în profunzime și să vadă dacă cetățenii obțin cât se poate de mult din uh, taxele cu care au contribuit. Pentru a rezuma, aș spune că mm, buge- cadrul bugetar, odată cu urmărirea și auditarea modului în care este cheltuit bugetul, sunt elementele care asigură uh, buna uh, cheltuirea bugetului nostru și sănătatea economiei noastre. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Gjortler, pentru prezentarea din partea Parlamentului suedez. Și acum, în numele Parlamentului European, îi dau cuvântul colegei Inge Gresle. Mulțumesc um, colegilor care ne-au um, prezentat lucruri foarte interesante. Împreună cu raportorul, ce care a fost intenția noastră pentru această reuniune, de ce considerăm că este logic și de ce credem că trebuie să ne intensificăm uh, cooperarea. În 2012 am primit pentru prima dată un uh, document al uh, Comisiei referitor la bugetul 2012 și salutăm asta, am luptat pentru asta și aceste cifre spun că în 2012 s-au făcut plăți de aproximativ 140 de milioane de euro și pentru miliarde de euro și pentru 4,14 uh, miliarde s-au făcut corecturi. Practic uh, au fost însă recuperat bani, a fost vorba numai de 87 de milioane, ceea ce face 3,2% din uh, plăți. Și aici considerăm că avem nevoie de parlamentele naționale, pentru că între timp uh, contribuabilii naționali trebuie să plătească când sistemele europene nu funcționează. 80, 58% din toate uh, corecturile din uh, um, gestiunea partajată au uh, corespuns unui singur stat, Spaniei. Uh, trei state membre au fost responsabile pentru aproximativ 80% din erori și anume Spania, Italia și Grecia. În perioada actuală, 2007-2013, lucrurile sunt exact la fel. Din nou avem uh, cele trei țări um, lideri. Grecia a fost însă um, Mm, întrecută de către Polonia, Cehia și România. Nu știu dacă asta înseamnă că um, la unii se trec cu vederea lucrurile sau alții au devenit uh, mai slabi în uh, gestionarea um, fondurilor, dar vom analiza lucrurile și vom afla. Întreaga Uniune Europeană este într-o situație dificilă, pentru că câteva țări, puține, sunt responsabile pentru o rată de ero- pentru uh, o rată de erori destul de mare. Și Comisia reacționează uh, solicitând statelor să-și îmbunătățească uh, um, sistemele. Bineînțeles, apoi ceea ce spune Curtea de Conturi este că prin controlul în statele membre, 60% din erori ar fi putut fi îmbunătățite dacă sistemele, după cum spuneam, de control ar fi mai bune în statele membre. Și aici considerăm că putem colabora foarte bine, pentru că dumneavoastră puteți supraveghea și puteți să vă asigurați în statul membru dumneavoastră că controlele funcționează cât se poate de bine. Pentru că de, la nivel european numărul controlelor crește, dar nu sunt suficiente l-am invitat pe ministrul spaniol uh, responsabil și am discutat și cu ministrii cehi și români. Și asta datorită colegului Gaier, care s-a ocupat de asta și anul trecut. Bineînțeles, atrage atenția statelor membre uh, asupra unor erori este un lucru, dar după ce nu s-a schimbat nimic în unele state membre, Comisia trebuie să uh, reacționeze. Spania de 19 ani este pe locul întâi în rata erorilor, împreună cu uh, Italia. Și când văd acest lucru, mă întreb, suntem, oare suntem niște proști răbdători? Uh, Unele lucruri în ceea ce privește uh, fondurile europene nu se vor uh, schimba, um, pentru că aceasta este structura lor și, iată, deocamdată nu sunt consecințe. Dacă faceți erori la fondurile regionale, lucrurile rămân ca atare, însă dacă ar fi să, com să uh, comparăm cu cineva care un, are un permis, dacă face atâtea greșeli, până la urmă îi se ia permisul. Până la urmă, contribuabilul trebuie să compenseze aceste greșeli. Pentru că și contribuabilul din uh, statul membru, contribuabilii din statele membre respective, pentru că odată plătesc taxele și apoi trebuie să suporte și uh, corecturile. Sper că este cineva și din Italia prezent. Vedem că uh, unii dintre specialiști uh, sunt în Italia. Uh, la un proiect am găsit erori de 300 de uh, milioane și acestea au fost preluate de către bugetul național. Bineînțeles, la nivel european, uh, practic nu mai sunt consecințe în acest sens, însă este o risipă la nivel național. De aceea dorim să solicităm reforme, măsuri, avem nevoie de automatismul uh, corecturilor financiare, mai ales la state care au o cotă de erori foarte mare, uh, considerăm că ar trebui să se impună. Și noi vom insista asupra aplicării acestor uh, cote de corecturi. Dorim ca Comisia de asemenea să efectueze uh, audituri uh, țintite. Cu cât mai multe erori face o, o, un stat membru, cu atât mai multe verificări trebuie să se facă. Dacă Comisia constată că și proiectele aprobate că dacă Comisia constată că s-au făcut erori foarte mari, vom uh, considera, vom solicita ca fondurile să fie returnate, pentru că uh, trebuie, mm, deocamdată se plătește înapoi numai 3%, ceea ce nu ni se pare suficient. Cu cât mai mult, cu atât mai bine, pentru că asta va cere reforme. Va fi bine dacă am putea colabora cu dumneavoastră și cu curțile de conturi naționale, pentru că considerăm că în statele în care fondurile europene nu sunt uh, aplicate și utilizate în mod uh, corespunzător, e bine că aceste lucruri duc la o slăbire a eficienței întregi utilizarea fondurilor europene. Vă mulțumim! Mulțumim, doamna Gresle. Doamna Gresle este coordonator în Comisia de Control Bugetar și s-a referit la câteva puncte care sunt importante pentru comisia noastră, dar care ne și fac unele greutăți. Este vorba și de uh, competențe ale statelor membre. Aș dori acum să vă întreb dacă sunt reprezentați, uh, dacă reprezentanții ai parlamentelor naționale doresc să intervină pe acest uh, subiect. Mai avem câteva Um, mai avem câteva minute pentru această parte a reuniunii, dar în același timp dați-mi voie să-i urez bun venit președintelui Curții de Conturi, domnului Caldeira. Bun, am să-i dau cuvântul uh, reprezentantului Camerei Deputaților din uh, Italia, domnul Francesco Cariello. Prego. Sì, buongiorno. Bună ziua tuturor. Aș dori să împărtășesc cu colegii mei câteva idei cu privire la această temă pe care o discutăm, care cred eu că este de fapt foarte similară în multe din adunările naționale din parlamentele noastre. Controlul cheltuielilor publice este foarte important, mai ales uh, pentru că ține de organele tehnice care sunt puse să facă această sarcină. În nou sistem de guvernanță economică s-a criticat însă foarte mult uh, sistemul existent pe bună dreptate din cauza unei uh, lipse de democrație în deciziile luate la nivel european și din cauza obligațiilor legate de politicile naționale. Această prea puțină atenție a fost dată și de proastele, sau nu proaste, dar în orice caz mai puțin intensele relații dintre Parlamentul Național și celelalte parlamente. Câteva chestiuni însă țin de un aspect, de aspecte tehnice și care câteodată au fost delegate exclusiv unor organe independente. În cazul Italiei, Istatul, care este Institutul Național de Statistică din Italia, este cel care ne oferă uh, date și oferă date Eurostatului. Apoi Comisia trebuie să verifice dacă se aplică corect actul de stabilitate. Însă nu se poate accepta ca băncile centrale și naționale sau structurile din ministerele tehnice să facă apel la disciplina europeană și să verifice dacă se respectă prerogativele care au fost să anuleze prerogativele, îmi cer scuze, care au fost acordate unor autorități. De exemplu, oficiul uh, nostru de control parlamentar se ocupă, de exemplu, de uh, verificarea six-pack-ului și de pactului fiscal. Aceasta încearcă să verifică, se verifice dacă regulile de bugetare sunt aplicate sau nu. După cum știți, în Italia există anumite întârzieri în acest domeniu. De fapt, a fost un, Italia una dintre ultimele țări care s-au aliniat la acest organism și probabil că acum trebuie să plătim pentru această, acest decalaj în ceea ce privește verificarea conturilor publice. Acest organism, care are autonomie totală și independență de judecată și de evaluare, a fost, de fapt, va fi ales în curând, în mod oficial, și a fost stabilit în cadrul camerelor uh, parlamentare pentru ca să se asigure o colaborare foarte strânsă cu, cam, cu comisiile din Parlament în domeniul de finanță publică. Noi sperăm, deci, prin uh, crearea acestui organ suplimentar, ca și capacitatea noastră de control a conturilor și de o mai bună guvernanță a finanțelor publice să se îmbunătățească. În ciuda faptului că crearea sa a fost făcută printr-o lege care a fost aprobată în decembrie 2012, acest oficiu de fapt nu este încă operativ. Aceasta din cauza încercării unor structuri ministeriale de ordin tehnic, care sunt de fapt cele care sunt controlate de către Banca Italiei și de către ministere, care au încercat să monopolizeze serviciile de susținere a acestor oficii legislative. Și deci, uh, practic, să fie cele care doreau să fie cele care să facă evaluările. În acest moment uh, e vorba, deci, de un conflict foarte clar între partea de tehnocrați și partea politică. Deci, noile reguli de finanță publică la nivel european au creat, de fapt, aceste controverse în ceea ce privește controlul cheltuielilor. Deci noi acum trebuie să ne acordăm atenția Uh, unei împăcări a acestor două medii, cel de tehnocrat, cel legislativ și cel de control. Cred că trebuie repetat însă și principiul separării între evaluării politice a randamentelor uh, uh, acestor cheltuieli și o bună gestiune financiară a diferitelor organe, care, cred eu, revine parlamentelor aceasta din urmă. Apoi, analizele statisticile și uh, analizele tehnice trebuie însă făcute de către organisme independente care să nu țină de guvern și de parlament. Deci, în acest caz, elaborarea datelor, de exemplu, este, poate fi uh, acordată, mandatată către unor, unei agenți externi, însă controlul um, este și, de fapt, uh, sarcina parlamentelor. Deci cred eu că trebuie prin acest nou organism să avem și noi progrese mai evidente și în Italia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum aș dori să dau cuvântul uh, în numele Senatului uh, polonez, domnului Kleina. Vă rog. Kazimierz Kleina, przewodniczący Komisji Budżetu. Mulțumesc. Sunt uh, președintele Comisiei pentru uh, Um, control financiar din Senatul polonez. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc în mod explicit pentru că ați organizat această conferință foarte interesantă pentru noi. Este într-adevăr un subiect de mare actualitate controlul bugetar, executarea bugetului și cheltuielile bugetare, toate acestea sunt sarcini care revin Parlamentului și Senatului nostru. Și suntem foarte atenți la tot ceea ce s-a spus până acum. În Polonia există o instituție care se, se ocupă de cheltuielile bugetare. E vorba de un gremiu la nivel înalt, de un for la nivel înalt, foarte independent și care are deja o experiență foarte largă uh, în ceea ce privește controlul cheltuielilor bugetare. Însă, cu toate acestea, în continuare există dubii dacă aceste controle sunt suficiente până la urmă. Cea mai înaltă autoritate de control lucrează la recomandarea Senatului și Parlamentului și este influențată câteodată de către afirmațiile unor deputați. Avem așadar totuși o influență politică în ceea ce privește însă doar domeniile care sunt controlate. Bineînțeles că nu toate cererile sunt puse în aplicare, bineînțeles că nu se poate să avem un asemenea randament. 300-400 de parlamentari și senatori nu pot fi satisfăcuți în ceea ce privește toate cerințele lor și nu este tot timpul simplu să controlezi tot ceea ce se dorește, de exemplu, în cursul unui an de către toți deputații. Însă, interesul nostru în legătură cu controlul bugetar este unul um, particular, pentru că Senatul um, polonez și Parlamentul polonez se ocupă de fapt aici de cel mai înalt nivel al controlului bugetar. De mai multe ori pe an avem uh, o sarcină clară de uh, control bugetar și trebuie să dăm și descărcarea o dată pe an. De fapt, uh, în ceea ce privește bugetul, avem foarte multe dezbateri și se vorbește foarte des și de așa numitele cheltuieli stricte, E vorba, de exemplu, de cheltuielile obligatorii sociale, cheltuielile care țin de bugetul de apărare, salarii și dacă trebuie să adoptăm și noi legi care au uh, o incidență asupra acestui buget, de obicei avem o, um, puțin de spus uh, în ceea ce privește modificarea legislativă, însă lucrăm foarte bine cu uh, diferitele ministere care ne informează despre care este situația în ceea ce privește cheltuielile bugetare. Colaborarea cu Uniunea Europeană este foarte importantă pentru noi și am uh, impresia că unele cheltuieli uh, care vin din uh, fondurile europene sunt uh, însă foarte prost gestionate, sunt prost uh, cheltuiți acești bani și noi ne-am dorit de aceea o colaborare foarte strânsă în care să existe clar această sarcină de control a acestor cheltuieli europene. De exemplu, mă refer aici la fondul de coeziune, la cheltuielile din fondul de coeziune și cultură. Uh, Sigur că există foarte multă vină la nivelul statelor membre, unde eficiența este câteodată foarte scăzută în ceea ce privește cheltuielile, dar și felul în care se pregătesc proiectele de către Uniunea Europeană și acolo avem, uh, putem spune că se lasă, lasă de dorit câteodată, pentru că nu există foarte uh, multe indicii clare despre care sunt principiile care duc la o cheltuială eficientă. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate ideile pe care le-am auzit până acum din Suedia și din celelalte țări, mai ales colegului din Suedia doresc să-i mulțumesc în mod explicit publicii și aș vrea să-l rog să transmită mai departe tot ceea ce a spus în legătură cu regulile de cheltuială. Pentru că nu avem aceleași reguli de cheltuieli în Polonia ca în Suedia, dar cred că ar putea fi un model de inspirație pentru noi, modelul suedez, pentru guvernul polonez și de aceea îl rog să le transmită pentru ca cheltuielile să fie, de exemplu, limitate în conformitate cu anumite reguli. Același lucru este valabil și pentru autoritățile locale unde e vorba de asemenea de cheltuieli uh, din bugetul național. Deci, o limitare a cheltuielilor după modelul suedez mi s-ar părea foarte bună. Pe total, însă, pot spune că evoluțiile la nivel european pentru noi au o incidență pozitivă, însă reforme mari vor urma și vom vedea ce se va... Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Mulder din partea Parlamentului European. Domnule Mulder, aveți cuvântul. Thank you, uh, Chair. I am listening to... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes discuția aceasta. De fapt, sunt de mai mulți ani în această comisie de control bugetar și cea mai importantă decizie la care am fost martor a fost uh, în 1999, când Parlamentul European a refuzat pentru prima dată de mulți ani descărcarea pentru Comisia Europeană. Aceasta a creat foarte multă confuzie, mai ales uh, foarte multe comisii au trebuit să se ocupe deodată de investigarea cheltuielilor făcute de către comisie. A existat un raport uh, după aceea și foarte multe concluzii importante, dar cea mai importantă a fost că este foarte dificil să găsești pe cineva în comisie sau în statele membre care să se simtă responsabil pentru cheltuiala banilor europeni. Aceasta a fost o frază epocală atunci în concluzia acelui raport. În consecință, după cum știți, a urmat decizia comisiei, de, de, ce demisia Comisiei Santer, a urmat Comisia Prodi și multe modificări în ceea ce privește cheltuielile uh, din comisie, însă, din păcate, nu am văzut o mare schimbare, iar în ultimii ani aș putea spune chiar că în ceea ce privește um, datele de la Curtea de Conturi, lucrurile chiar s-au răutățit față de atunci. Aceasta este o frază care mie îmi revine mereu în minte, pentru că trebuie să găsim uh, pe cineva care este responsabil responsabil. După cum știți, din 2003, Parlamentul este responsabil de aceste cheltuieli prin descărcarea pe care trebuie să o ofere, care a fost introdusă cu uh, rezoluția privind descărcarea pentru a putea uh, controla și gestiunea partajată. De aceea, Parlamentul cere statelor membre să dea o declarație aceasta înseamnă că cineva din statele membre, la nivel federal sau la nivel local, după cum este situația, trebuie să asume această responsabilitate politică și trebuie să ofere această declarație care spune că, după părerea respectivului, banii sunt cheltuiți corect, conform, deci cineva trebuie să asume această responsabilitate. În sistemele noastre democratice, de obicei, dacă nu se vorbește adevărul în fața parlamentelor, aceasta nu este foarte bine pentru sănătatea politică a țării respective. De aceea noi insistăm în continuare pentru un control uh, parlamentar deja de 10 ani. Sperăm că această declarație din partea statelor membre să fie dată de către statele membre ca cineva din statul membre să preia responsabilitatea politică pentru felul în care sunt cheltuiți banii europeni. Acum avem un nou regulament uh, financiar. În acest nou regulament financiar este posibil pentru prima dată ca statul membru să facă această declarație în conformitate cu regulile prevăzute. Părerea mea personală este că trebuie să um, încercăm să incităm statele membre să facă acest lucru pentru că dacă uh, se ajunge la concluzia că banii sunt bine cheltuiți de către Curtea de Conturi Europeană și Națională, atunci aceasta ar fi o confirmare suplimentară. Aș vrea să am reacții din partea parlamentarilor uh, naționali despre cum a fost primită această idee, această schimbare în statele membre. Pentru că, după părerea mea, nu putem continua după sistemul uh, dinainte, în al 19-lea an la rând, cu o curte europeană de conturi care să ne spună că rata de eroare este mult mai mare decât ar trebui să fie acceptabil la nivel european și mai ales în vederea alegerilor europene de la anul. Mi se pare foarte periculos să continuăm cu această marjă de eroare și cred că trebuie să dăm dovadă de acțiune ca să îmbunătățim situația. Mulțumesc, spune președintele domnului Mulder. Are cuvântul acum colegul nostru de la uh, cea de-a doua cameră parlamentară din Olanda. Domnul Van Nieuw are cuvântul acum. Vă rog, domnule. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să răspund și la cerința doamnei Gresle și la ideea domnului Mulder, pe care de fapt a prezentat-o în intervenția dinainte. Aș vrea să reacționez la aceste două idei, pentru că sunt foarte îngrijorat de susținerea pentru Uniunea Europeană, pentru instituțiile Uniunii Europene din partea cetățenilor din statele membre. Există un scepticism din ce în ce mai mare în societățile europene, cred că nu este cazul numai în Olanda și aceasta are legătură în mare parte cu faptul că nu putem să ne asigurăm uh, despre, uh, nu putem asigura felul în care sunt cheltuiți banii europeni. Aș vrea să vă felicit pentru organizarea acestei reuniuni de astăzi în acest context. Mi se pare foarte important să putem discuta direct despre aceste subiecte. După cum a spus și doamna Gresle, 80% aproximativ din bugetul nostru european este cheltuit în statele membre după sistemul gestiunii partajate. Împreună cu Comisia Europeană înseamnă că statele membre sunt coresponsabile pentru felul în care se cheltuiesc banii, așa cum a spus-o și domnul Mulder înainte. Timp de 19 ani la rând, Curtea Europeană de Conturi a dat o, o declarație negativă de asigurare pentru cheltuielile uh, fondurilor europene, pentru cheltuiala fondurilor europene și aceasta este o chestiune pe care trebuie să o preia statele membre în același timp ca și răspundere. Sunt de aceea de acord cu domnul Mulder ca fiecare stat membru trebuie să dea o declarație individuală pentru ca să se îmbunătățească responsabilizarea față de fondurile europene. Aș vrea să știu de aceea astăzi dacă colegii mei sunt de acord cu mine și dacă am putea îmbunătăți uh, transparența și răspunderea față de fondurile europene așa. Și o altă întrebare care de fapt anticipează de fapt partea a doua a reuniunii de astăzi se referă la posibilitatea de a avea o mai bună înțelegere a ratelor de eroare a statelor membre. Dacă am putea avea mai multe informații în ceea ce privește rata de eroare din partea Curții Europene eh, de Conturi, pentru că nu avem, de fapt, acum o privire de ansamblu foarte clară. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Aș vrea să fac o propunere. Am doi colegi suplimentari care doresc să ia cuvântul și după aceea cred că ar fi bine să intrăm în a doua parte a reuniunii noastre de dimineață și vreau să-i dau cuvântul atunci colegului din Senatul Spaniei, domnul de las Heras. Vă rog. Gracias, señor presidente. Buenos días. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor, stimați colegi. Continuând de unde uh, au părăsit tema colegii care au vorbit anterior, nu vă va surprinde că după mulți ani de audit al Curții Europene de Conturi, într-adevăr, continuă să existe țări, între care sunt, uh, este și Spania, care au erori substanțiale, da. Parlamentul, cel puțin eu, ca parlamentar, ca vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete și, de asemenea, membru al Comisiei Mixte Congres-Senat, care stabilește Congresul Parlamentar uh, cu privire la eficiența uh, în utilizarea fondurilor publice, nu sunt necunoscător, oricum, ca să fiu succint, structura auditului și controlului fiscal al întregului buget al statului spaniol se distribuie atât la Curtea de Conturi Spaniol și în Curtea de Conturi al fiecarei regiuni, plus că există o comisie mixtă Congres-Senat care stabilește congresul, controlul parlamentar pentru a încerca eficiența în utilizarea fondurilor publice. Cel mai recent uh, fiind, cred, uh, un adevărat pionier ca membru al Uniunii Europene, Congresul și Senatul săptămâna trecută, împreună cu uh, colegul meu, senator Lopez, am adoptat crearea unei autorități independente pentru răspundere fiscală pe care verifică gradul de îndeplinire a obiectivelor de uh, reducere a datoriei în uh, și reducerea cheltuielor în fiecare uh, ramură a administrației și în comunitățile autonome, organismele locale, securitatea socială, fondurile europene și sper că cu această măsură plus uh, prezența ministrului Montoro, care cred că a fost invitat la Comisia Europeană ca să uh, se întrețină în legătură cu acest uh, înalt procentaj de erori, vor fi rezolvate multe chestiuni, pentru că fondurile europene au adus multe beneficii Spaniei, dar și tuturor țărilor europene pentru dezvoltarea regională. Mulțumesc! Gracias. Und als letzter Redner in der ersten... Mulțumim și ca ultim uh, vorbitor în, în prima rundă din partea Parlamentelor Naționale îi dau cuvântul domnului Cabrita din Portugalia. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, queria, antes de mais, saudar eh, Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să subliniez importanța acestei întâlniri de astăzi într-un moment în care există mari uh, dubii în legătură cu proiectul european, în care bugetul se află în centrul atenției uh, cetățenilor uh, și la nivel național, nu doar european, dezbaterea aceasta se leagă de un control corespunzător al cheltuielor publice și este esențială pentru a pune în comun experiențele din parlamentele naționale și Parlamentul European. Pentru că e clară importanța politică și publică a dezbaterii privitoare la bugete și modificările ce trebuie uh, făcute pe viitor. Și e și important să vedem cum sunt uh, mai apoi utilizate bugetele și cum anume concret sunt utilizate fondurile pentru a se atinge obiectivele stabilite. Pe scurt, aș dori să spun că Portugalia atât din motive generale, cât și din cauza împrejurărilor actuale, e o țară care trece printr-un dificil proces de a bugetului și, anume, și atunci uh, chestiunea execuției bugetului astăzi se află în centrul dezbaterii politice interne în Portugalia și suscită mare atenție inclusiv în Parlamentul Național. Așadar, pe scurt, aș avea câte observații să, și să spun în ce mod uh, însoțește Parlamentul nostru național uh, activitatea de control a execuției bugetului. Se publică un raport uh, în legătură cu execuția bugetului de stat, e un raport transmis către Parlament, asta măcar în fiecare trimestru și se desfășoară apoi o dezbatere în Parlament, în cadrul Comisiei pentru Bugete, în legătură cu modul în care se uh, pune în execuție bugetul. Apoi, având ca punct de referință experiența unor organisme independente de control bugetar, mm, de pe lângă Parlament, modul cum funcționează, de exemplu, Regatul Unit, sau în Statele Unite, Parlamentul portughez a înființat o unitate tehnică de susținere bugetară formată din tehnicieni, tehnocrați independenți și mm, cu înalte calificări, eh, care lucrează pe lângă Comisia pentru Bugete și în fiecare lună eh, elaborează rapoarte în ce privește execuția bugetului și eh, evoluția datoriei publice. Și mai există un al treilea nivel de control, Parlamentul solicită patru audituri specifice în fiecare an, două pe care trebuie să le efectueze Curtea de Conturi în domeniul cheltuielor publice și alte două care trebuie realizate de organismele de control intern uh, care țin de guvern. Și în ce privește dimensiunea națională, Avem și raportul Curții de Conturi Portugheze, care e un aspect foarte important al activității parlamentare. Curtea de Conturi Națională își prezintă evaluarea uh, conturilor generale ale statului și face recomandări uh, în legătură cu ce anume trebuie schimbat, uh, atât în ce privește controlul conturilor, cât și elaborarea bugetului. Și apoi este dată ascultare în mod constant uh, în fața Parlamentului în procesul legislativ privitor la buget. Și, în fine, și profit de ocazie ca să aduc un omagiu prezenței domnului dr. Victor Caldeira, președintele Curtei de Conturi Europeană. Spuneam, în fiecare an, Curtea de Conturi vine în fața Parlamentului în cursul unei audieri, care este o întâlnire constantă cu Comisia pentru Bugete și Comisia pentru Afaceri Europene. Uh, și uh, nu doar că se prezintă raportul anual al Curții de Conturi, uh, ci și are loc o dezbatere deschisă cu caracter politic privitoare la controlul european și național al gestiunii fondurilor europene. Și în încheiere uh, mai spun că eu consider că bunul control al cheltuielor publice implică o serie de activități. Astăzi ne dorim să controlăm tot însă scade nivelul uh, activității de control. Deci trebuie să găsim, să identificăm domeniile prioritare și să le definim, uh, de exemplu, investiții de mare importanță, susținere pentru politica de ocupare, agricultură, în fine, prioritățile, sigur că diferă de la o țară la alta, însă cred eu că trebuie să facem această selecție, pentru că doar se pare că controlăm totul, dar riscul e ca, până la urmă, să nu controlăm nimic. Și încă ceva, datele care au, ne-au fost comunicate sunt importante, desigur, și uh, informațiile furnizate de către colega de la Parlamentul European privitoare la neregulile formale și țările unde nivelul e mai ridicat. Sigur, informații foarte importante, însă cred că trebuie să îmbunătățim și calitatea analizei și trebuie să studiem eficiența economică și eficiența în funcție de rezultatele cheltuielilor uh, făcute. Nu ajunge să verificăm dacă au fost sau nu nereguli. Trebuie să vedem dacă modul în care s-au cheltuit, s cheltuit bani pentru proiectele prioritare europene, pentru proiecte de susținere pentru ocupare, inovare, dezvoltare, au avut sau nu efecte economice la e, uh, nivelul așteptărilor sau ale Parlamentului European sau ale Parlamentelor Naționale, dar mai ales ale cetățenilor. Cetățenii care ne-au ales și care ne-au uh, dat sarcina de a aproba aceste cheltuieli. Mulțumesc! Din, uh, Mulțumesc foarte mult uh, către colegul din Portugalia. A fost într-adevăr o dezbatere foarte vie foarte plină de aspecte diverse, interesante și am terminat prima rundă a discuțiilor uh, noastre din această dimineață și trecem la partea a doua în care vom avea un vorbitor principal și anume președintele Curții de Conturi Europene, domnul Manuel da Silva Caldeiro. Aș vrea să vă urez bun venit, domnule Caldeira, la conferința noastră interparlamentară și aș vrea să subliniez încă o dată ce a spus domnul Capita înainte din Portugalia și alți colegi și anume că întâlnirea de astăzi este una foarte importantă pentru Parlamentul European, de asemenea, pentru că comisiile de control bugetar de audit din parlamentele naționale ale statelor membre și din Parlamentul European să poate să aibă un schimb direct de idei pentru ca să avem o abordare comună în ceea ce privește ce înseamnă o bună gestiune bugetară. De aceea suntem foarte bucuroși că au venit atât de mulți colegi din uh, parlamentele naționale la această reuniune a noastră de la Bruxelles. Aș vrea să vă mai atrag atenția din punct de vedere tehnic că în a doua parte a discuțiilor uh, avem deja deci acum a doua parte a reuniunii aveți cartonașe orange. Deci dacă vreți, după aceeași procedură ca dimineață, mai devreme, puteți să completați acum acele buletine orange și să le dați secretariatului pentru ca să putem să știm cine s-a înscris la cuvânt. Mulțumesc foarte mult. Acum o să vă dau dumneavoastră cuvântul domnule președinte Caldeira și vă rog să vă prezentați introducerea. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Teurer, stimați deputați ai Parlamentului European, dar și ai Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor. Este o onoare să mă pot adresa dumneavoastră astăzi referitor la supravegherea plăților publice, un element esențial al um, tragerii la răspundere la nivel public. Supravegherea în acest domeniu este, este un element special, mai ales uh, având în vedere cei, uh, cele 80% din fonduri care sunt uh, uh, gestionate în gestiune partajată. Aș dori să vă prezint câteva elemente din perspectiva Curții de Conturi, ca instituție de audit a Uniunii Europene. Aș dori să mă refer la obținerea de rezultate la fața locului, uh, Uh, reducerea povării administrative, uh, eficientizarea organismelor de control și îmbunătățirea transparenței în domeniul coeziunii și al agriculturii. Doamnelor și domnilor, cetățenii europeni au dreptul să știe pe ce sunt cheltuiți banii lor, dacă sunt cheltuiți în mod adecvat și dacă mm, se produce valoare cu acești bani cheltuiți. În ceea ce privește bugetul european, ei, cetățenii trebuie să primească asigurări că conturile Uniunii Europene sunt fiabile, că regulile de, referitoare la cheltuieli sunt respectate și că totul este uh, gestionat uh, în mod uh, sănătos. Asta, de asta avem nevoie. Însă, acordarea unor astfel de garanții a, s-a dovedit a fi o mare provocare pentru instituțiile europene. S-au făcut mari progrese în ultimii ani, însă mai sunt multe lucruri de făcut înainte ca cetățenii europeni să primească răspunsuri convingătoare la toate aceste întrebări. Acesta este mesajul pe care îl veți uh, putea citi în uh, raportul anual al Curții de Conturi referitoare, referitor la uh, bugetul pe 2012, care a fost publicat săptămâna trecută. Se oferă o imagine de ansamblu asupra uh, gestiunii financiare a Uniunii Europene. Raportul referitor la 2012, pe scurt, spune că știm pe ce sunt cheltuiți banii europeni. Conturile pregătite de Comisia Europeană sunt fiabile și au fost așa din 2007. Nu toate fondurile sunt folosite în mod adecvat. Curtea uh, a concluzionat că fondurile de multe ori sunt uh, de multe ori există erori în, uh, în cheltuirea fondurilor, dar pentru 2012 rata de eroare a fost 4,8 Însă nu se știe foarte mult despre valoarea produsă uh, de către aceste fonduri. Sistemele de raportare ale, ale Comisiei Europene încă nu pot să ofere informații referitoare la rezultatele obținute prin cheltuielile europene. Situația actuală reflectă dificultatea inerentă în gestionarea fondurilor europene, dar și uh, eforturile de a le îmbunătăți în ultimul timp. Comisia trebuie să coopereze cu multe autorități uh, naționale pentru a gestiona cheltuielile. În plus, o provocare pentru Uniunea Europeană este să se asigure că că um, sunt implementate și um, în mod adecvat um, elementele de supraveghere. Aceste trei uh, niveluri trebuie să fie uh, să coopereze gestiunea și controlul, auditul extern și uh, supravegherea politică. Aceste trei elemente trebuie să uh, se bazeze una pe cealaltă, astfel încât fiecare strat să uh, acorde garanțiile necesare. Dacă doriți audit public um, eficient și supraveghere publică, cel mai bine trebuie să uh, exist, asigurăm că există gestiune și control eficient. Din 2004, Comisia încearcă să um, implementeze un cadru um, integrat pentru a uh, vedea cum sunt funcționate uh, gestionate fondurile în statele membre. Noul regulament financiar solicit, introduce prevederi pe care, și cerințe de raportare uh, și de gestionare pe care statele membre trebuie să le introducă și se uh, prevede și posibilitatea ca statele membre să folosească aceste modele pentru raportare. Până acum, uh, Comisia s-a concentrat în principiu pe îmbunătățirea legalității și regularității plăților. Am încercat, uh, scopul nostru este să atingem uh, reducerea uh, ratei de eroare la mai puțin de 2%. Încă nu am obținut acest rezultat. Curtea estimează că rata de eroare a scăzut în mod semnificativ din 2007. Însă, în continuare există o rată a erorii și în ultimii trei ani au existat și unele creșteri. Majoritatea au loc uh, în um, acei 80% cheltuiți în uh, agricultură și în coeziune, unde gestiunea este partajată între Comisie și statele membre. Este clar că autoritățile naționale și regionale ar putea să facă mai mult pentru a preveni și a detecta erorile. Evaluarea curții arată că controlele interne a multor autorități în mai multe state membre sunt eficiente doar în mod parțial. Mai mult, testarea tranzacțiilor din partea curții arată că mai mult de jumătate din erorile descoperite de Curtea de Conturi Europeană ar, putea fi, ar fi putut fi corectate de către autoritățile naționale. Înainte, o parte a problemei este faptul că uh, sistemul actual de corecții financiare nu face suficient pentru a încuraja statele membre să evite erorile sau să se asigure că banii sunt recuperați de la beneficiarii care nu au fost eligibili. Însă, și regulile în sine uh, sunt vinovate parțial de asta. De multe ori sunt prea complexe. Cadrul legal uh, referitor la cheltuieli este foarte concentrat asupra alocării resurselor și a reglementării modului în care sunt cheltuiți banii, și nu se concentrează suficient pe cheltuieli care să obțină anumite rezultate. Curtea promovează o abordare diferită referitoare la uh, regulile Uniunii Europene privind cheltuiele, și anume promovarea performanței. Acest lucru este esențial dacă dorim să cheltuim banii mai bine. Din punctul nostru de vedere, o cheltuire de bună calitate a banilor, ca să-i spunem așa, respectă regulile, dar atinge și obiectivele dorite programele de cheltuieli ar trebui să fie făcute în așa fel încât să obțină ambele obiective. Transparența um, ar trebui, uh, și auditurile ar trebui să se um, refere la ambele aceste domenii. Așadar, va fi nevoie de reguli uh, și sisteme de control care să fie revizuite și să se concentreze asupra atingerii rezultatelor. Până acum, ă, totul se concentra asupra cheltuielii, cheltuirii în mod legal și regle, conform reglementărilor a banilor. Perioada 2014-2020 este o oportunitate ce nu trebuie ă, pierdută pentru a începe să facem, acest, ă, acest, să facem aceste schimbări. În curând, uh, cadrul financiar multianual uh, se va aproba după îndelungi discuții. În următorii șapte ani, aproximativ 800 de miliarde de euro vor fi cheltuiți în uh, gestiunea comună, partajată, în coeziune și agricultură. Curtea a publicat avize referitoare la principalele propuneri legislative. Din punctul nostru de vedere, există oportunități pentru a simplifica uh, Uh, regulile și pentru a îmbunătăți uh, modul în care sunt uh, proiectate programele de cheltuire, de cheltuire, însă multe dintre oportunități au fost deja pierdute. Este deja clar că, chiar dacă s-au făcut unele simplificări, cadrul legal general va rămâne complex. Vor fi șase straturi, să spunem așa, de legislație și de reglementări și în unele cazuri și un strat suplimentar de legislație națională. Deci considerăm că povara uh, administrativă pentru Uniunea Europeană și administrațiile naționale va rămâne foarte ridicată. În ceea ce privește aranja aranjamentele de gestiune și control, Curtea salută potențialul ca statele membre să simplifice modul în care administrează pro programele europene. Însă Curtea consideră de asemenea că Comisia ar trebui să aibă un rol mai puternic în acreditarea autorităților naționale și că ar trebui să verifice fiabilitatea muncii uh, autorităților de audit. În viziunea Curții, Comisia trebuie să propună măsuri pentru a îmbunătăți um, calitatea declarațiilor um, făcute de către autoritățile naționale informația și uh, declarațiile de asigurare trebuie să fie suficiente pentru a răspunde nevoii de supraveghere din partea parlamentelor naționale, dar și naționale. În principiu, um, considerăm că s-a pierdut o oportunitate mare, astfel încât um, cheltuirile în fondul de coeziune să fie mai orientate către rezultate. Uh, să se stabilească obiective mai clare, cu indicatori cât se poate de clar, le, uh, crearea unei legături între plăți și rezultate și îmbunătățirea cererilor pentru monitorizare și evaluare. Însă rămân și o serie întreagă de elemente uh, noi care trebuie să fie elaborate și care ar putea să creeze această cultură bazată pe performanță. Este vorba de contracte de parteneriat național, noi cadre de performanță și rezerve de performanță. Va fi important că aceste elemente noi și altele uh, să fie implementate uh, și să fie integrate cu uh, regulile deja existente. În ceea ce privește politica agricolă comună, Curtea și-a exprimat poziția care este foarte similară referitoare la complexitatea cadrului legislativ, nevoia uh, crescută de acte delegate și de, a, de punere în aplicare, nevoia de a consolida rolul de supraveghere al Comisiei și așa mai departe. Domnule președinte, stimați deputați, încrederea cetățenilor din Uniunea Europeană este miza. Dacă cetățenii europeni trebuie să fie convinși uh, și dacă vrem să îi convingem de nevoia unor programe europene, trebuie să poată vedea valoarea adăugată. Ei trebuie să fie sigur că banii au fost cheltuiți în mod eficient și asta nu înseamnă numai că banii sunt cheltuiți conform regulilor. De exemplu, când Uniunea Europeană construiește sau renovează un port, nu înseamnă că, asta este, că este suficient ca cetățenii să știe că lucrările s-au făcut cum trebuie. Trebuie ca aceste facilități să fie utilizate de către vapoare, să se transfere marfă și așa mai departe. Acestea sunt rezultatele pe care cetățenii trebuie să le vadă. Asta înseamnă că trebuie să mergem să privim dincolo de bugetul european. La ora actuală, auditul unor astfel, unor astfel de proiecte nu Uh, are loc în, la, într-un mod uh, partajat, comun. Când, uh, banii, când fondurile naționale și cele europene sunt cheltuite împreună într-un proiect de coeziune, nivelul național este auditat de către statul membru și nivelul european este auditat de către instituțiile europene. Ar fi mult mai în beneficiul cetățenilor dacă aceste două mm, tipuri de auditare ar putea colabora mai bine pentru a promova cheltuieli mm, mai rezonabile. Presiunea asupra bugetelor crește mm, și va crește și în continuare și asta înseamnă că trebuie ca gestiunea publică, gestiunea fondurilor publice să fie din ce în ce mai bună. De asemenea, s-au uh, prevăzut uh, măsuri la nivel european al guvernanței economice um, noi și acesta ar putea fi o oportunitate pentru a îmbunătăți lucrurile. Domnule președinte, domnilor și domnilor, parla parlamentele uh, europene și instituțiile publice de audit din statele membre, dar și instituțiile la nivel european, precum și Curtea de Conturi, au un rol important Uh, pentru a obține o mai bună cheltuire a fondurilor publice europene. A fost o onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră în această dimineață și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, uh, domnule Caldeira, pentru, pentru prezentarea dumneavoastră. Uh, deschid acum dezbaterea. Urmează acum uh, domnul Haider, membru al Naționalrat din Austria. Domnule Haider, aveți cuvântul. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, dragi colegi. S-a vorbit deja de mai multe ori despre faptul că pentru recunoașterea Uniunii Europene la nivelul cetățenilor este nevoie de o aplicare și o implicare mai eficientă a fondurilor europene. Aceasta, după cum s-a spus deja, presupune un control mai eficient al acestor fonduri și evoluțiile din ultimii ani ne-au arătat și de ce este atât de necesar să schimbăm ceva, pentru că, în general, arhitectura controlului din Uniunea Europeană trebuie dezvoltată mai bine. În acest context este important însă și să se îmbunătățească uh, Uh, și auditurile de performanță. Iar evoluțiile actuale ne arată că controlul legalității și conformității în cadrul declarațiilor de asigurare nu este suficientă să fie făcută din, din partea Curții de Conturi. Aceasta mai ales când e vorba de noi directive și de noi regulamente care trebuie să funcționeze și să fie aplicate bine. Din acest motiv, este nevoie de mai multe instituții de control care să contribuie la această arhitectură de control și mă refer aici mai ales la, um, și la verificări uh, sistemice a folosirii fondurilor europene. Parlamentele naționale, dar și curțile de conturi naționale au uh, experiență destul de largă pe care se pot baza pentru a acționa o mai bună dezvoltare a arhitecturii de control a fondurilor ar trebui să se facă și cunoscând specificitatea curților de conturi naționale, folosind și expertiza acestora și implicându-le profund. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult domnului Haider. În moment văd că în momentul de față nu mai am alte dorințe de a lua cuvântul din partea colegilor din parlamentele naționale, dar din Parlamentul uh, European ne-a rugat doamna Gresle să ia cuvântul. Da, știu, ca de obicei ne jurăm prietenie pe viață, dar realitatea e mai concretă și de aceea aș vrea să o întreb pe colega noastră din Lituania ce a făcut până acum pentru ca unul din problemele noastre Uh, din Lituania, și anume centrala de la Ignalina, să se, uh, um, la acolo să se îmbunătățească situația. Dacă știți că am fost uh, la dumneavoastră în 2011-2012 și întrebarea este cum urmăriți dumneavoastră ceea ce se întâmplă la Ignalina. Există multe certuri în cadrul guvernului lituanian, acum lucrurile s-au îmbunătățit. Aceasta este întrebarea mea concretă către dumneavoastră. Apoi am o întrebare concretă către colegul italian. Ce dorește să facă pentru ca Italia să nu mai fie pionieră la marja de erori, așa cum a fost până acum. Și dacă ați putea să-mi spuneți ceva despre Aquila, unde am văzut în acea regiune de cutremur ce s-a întâmplat și cât de multe probleme existau acolo, cum urmăriți situația din Aquila și cum credeți că statul italian ar trebui să fie acționat acolo? Cred că dacă statul italian s-ar aplica mai bine, s-ar implica mai bine în astfel de probleme, am putea să ajungem și la rezultate concrete și nu numai la retorică. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele doamnei Gresle. Nu știu dacă colegii vor să răspundă. Bineînțeles că puteți să răspundeți dacă doriți. Doamna Viachiene, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ieticos Simo. Am uh, înființat acum o comisie parlamentară uh, pentru sectorul energetic și această comisie deci se ocupă și de centrala de la Ignalina. Ministerul de Finanțe, de asemenea, uh, s-a ocupat de problemele pe care le-ați evocat dumneavoastră. Acum trebuie făcută analiza ca să știm în ce ordine se vor realiza uh, proiectele prevăzute. Oricum, uh, fie că e vorba de nivelul guvernamental, fie că e vorba de nivelul parlamentar, la toate nivelele e o chestiune într-adevăr de importanță deosebită și încercăm să luăm uh, decizii în legătură cu utilizarea cât mai eficientă posibilă a fondurilor europene. Dorim să ducem la bun sfârșit acest proiect cu utilizarea cât mai eficientă a fondurilor. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ich darf dann als nächstes äh, dem. Mulțumesc. Am să dau cuvântul colegului Calielo din Parlamentul Italian. Si, grazie. Mulțumesc. Bun, în primul rând vreau să mulțumesc uh, domnului președinte Caldeira pentru raportul uh, domniei sale, care a relevat importanța funcțiilor de control extern în legătură cu uh, cheltuielile în gestiune comună. Profit de ocazie pentru a răspunde colege Gresle, Așadar, Parlamentul cu siguranță va putea să facă o anchetă mai aprofundată legată de această chestiune, da? pentru că faptele acestea s-au uh, produs în fosta legislatură. Dar aici uh, doresc să subliniez uh, că cu ocazia analizei acestui raport uh, s-au făcut declarații de către comisarul Han și de către vice vice-directorul general al Digi Regio, al Comisiei Europene, domnul Popens. În cursul acestei evaluări eh, s-a subliniat deja eh, costul excesiv al locuințelor față de prețul normal, a fost determinat mai ales de situația de urgență și de faptul că, în orice caz, trebuia asigurată uh, o, un, un, un adăpost de urgență pentru mai mult de 10.000 de refugiați, victime ale acestui cutremur din regiunea Abruzzo. Deci, s-a lucrat 24 de ore din 24 într-un ritm susținut Apoi uh, s-au utilizat anumite criterii de construcție antiseismice determinate tocmai de zona de referință. Asta a dus la creșterea costurilor. Astea sunt evaluări care provin uh, din actuala legislatură, care oricum poate face o analiză aprofundată a chestiunii. Dar fapt este că există deja o evaluare uh, foarte detaliată care a justificat uh, luarea acestor poziții. Din punctul meu de vedere, nu pot uh, face altceva decât să spun că vom putea face o analiză ulterioară, în viitor vom putea furniza detalii ulterioare, însă eu cred că e important să vă informez și în legătură cu abordarea italiană abordarea ministrului pentru problemele teritoriale, mai ales în ce privește gestionarea fondurilor comunitare. Noi credem că e mai bine să previi decât să uh, vindeci, deci, de aceea în vederea viitoarei programare, viitoarei programări 2014-2020 noi încercăm să consolidăm instrumentele care permit uh, prevenția neregularităților și ineficiențelor în uh, folosirea banilor europeni. Uh, cazul cel mai semnificativ e recenta decizie luată de ministrul de resort de a înființa o agenție pentru coeziune cu sarcina de a acorda susținere în faza de proiectare și gestionare a fondurilor structurale din partea regiunilor în încercarea de a îmbunătăți și activitatea de control din partea Curții de Conturi, nu doar la nivel centralizat, ci și în regiuni. Așadar, prin înființarea acestui organism, uh, care se va discuta în cadrul discuției legii de stabilitate, se încearcă prevenirea erorilor produse în perioada 2007-2013, care au subminat capacitatea uh, atât calitativă cât și cantitativă de a cheltui resursele destinate Italiei în cadrul politicii de coeziune. Reamintesc că la doi ani după scadența finală pentru certificarea cheltuielilor uh, din partea comisiilor, adică 31 decembrie 2015, Până acum resursele cheltuite, în general, sunt doar de 19 miliarde, corespunzând la puțin mai mult de 40% din resursele programate, din păcate. Deci, înființarea acestei agenții pentru coeziune își dorește mai ales să încercăm să cheltuim la fața locului în modul cel mai bun și mai eficient și transparent posibil aceste fonduri. Și în același timp, să preîntâmpinăm apariția unor eventuale erori în gestionarea și uh, transferarea datelor și în utilizarea fondurilor. Așadar, susținerea agenției pentru regiuni ar trebui să îmbunătățească și capacitatea de a programa și de a cheltui în mod adecvat toate creditele prevăzute în planul 2014-2020, preîntâmpinând, tocmai uh, spuneam, orice fel de neregulă. Evaluăm și posibilitatea de a impune o verificare ex ante eh, cu, în ceea ce privește uh, condițiile minime pe care regiunile trebuie să le îndeplinească pentru a candida și și în acest caz să mm, prevedem o, o intervenție a statului pentru a evita proasta gestiune. Mi se pare o abordare în linie cu principiile uh, care au reieșit din această întâlnire și mai ales Aș vrea să mă refer și la evaluările Curții Europene de Conturi și a Curții de Conturi Naționale în legătură cu caracterul legitim și reglementar al execuției bugetului și a unei bune gestiuni financiare din partea instituțiilor europene și naționale care își aduc contribuția fundamentală la funcția de control pe care trebuie să le uh, uh, desfășoare Parlamentul în virtutea faptului că se înființează un birou parlamentar pentru bugete care uh, face și o analiză macroeconomică a tuturor acestor date. Oricum, nu pot, uh, în legătură cu experiența italiană, să nu spun că poate că nu întotdeauna Parlamentul dispune de instrumentele, capacitatea, ba chiar uneori voința politică, de a interveni ca urmare a semnalizărilor conținute în rapoartele Curții de Conturi Naționale și cea europeană. Mă refer la asumarea unor responsabilități mai mari cerută de către dumneavoastră și lucru cu care sunt de acord și aceste rapoarte duc, mă rog, bat la o anumită distanță de uh, comportamentele nelegitime și uh, ilegale. Deci poate, din punct de vedere politic, anumite comportamente poate că au dus la renunțarea asumării răspunderii pentru că există legături politice cu cei care au comis faptele respective. Uh, deci trebuie să ameliorăm și celeritatea cu care sosesc unele rapoarte și sunt analizate de parlamente ca să permitem acestora să-și asume cele responsabilități care le incumbă la timp și la momentul potrivit. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc, care cuvântul acum colegul din Parlamentul European, domnul Søren Sondergaard. Øh, tak formand, øh, og øh, tak til vores italien. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult uh, colegului, mai ales mulțumesc colegului italian pentru răspunsul la întrebarea doamnei Gresle. Aș vrea să spun mai întâi că această discuție nu este neapărat uh, o chestiune uh, de detalii de țară. Au existat foarte multe state la care au existat probleme în executarea fondurilor europene. Nu vorbim aici numai de Italia. Și țara mea a avut probleme. Însă Italia este un exemplu mai actual pe care am putea să îl folosim pentru a ilustra felul în care relațiile curților de conturi sunt folosite, rapoartele, îmi cer scuze, curților de conturi sunt folosite în parlamentele naționale. Pentru că la sfârșitul uh, anului 2012, Curtea de Conturi a redactat un raport foarte complet pe tema acestor dificultăți de care vorbeam înainte. Și acum am o întrebare pe care aș vrea să o adresez colegului uh, sau colegilor italieni. Dacă acest raport uh, al Curții de Conturi a fost discutat în Comisia de Resort a Parlamentului Italian, pentru că fondurile europene se folosesc și în Italia, deci vreau să vă întreb dacă în momentul în care Curtea de Conturi a întocmit un raport, uh, dacă acesta a fost discutat nu numai în Parlamentul European, ci și în Parlamentele Naționale, după cum uh, este și normal să se întâmple. Este adevărat uh, că acest raport pune în evidență sectorul construcțiilor, unde uh, taxele s-au uh, ridicat la 158% din față de restul pieței. Însă raportul acesta arată că și pe lângă printre cei 500 de milioane de euro care au fost uh, acordați de UE, 350 de milioane de euro fuseseră alocate pentru un alt scop, deci fuseseră folosiți pentru uh, locuințe permanente mai degrabă decât pentru locuințele provizorii, cum fusese stabilit. Fusese stabilit. Deci, de fapt, existase o deturnare a obiectivului pentru care erau folosiți. Însă, până la urmă, a fost un lucru bun, pentru că acele locuințe au fost definitive, deci a fost, până la urmă, o folosire mai bună decât uh, ținta inițială. Dar este o problemă pentru cetățenii europeni să se procedeze așa, fiind dat că cetățenii uh, italieni ar fi putut să obțină și mai mult din acești bani. Deci întrebarea pe care vreau eu să o pun nu este neapărat uh, pentru a pune în evidență, pentru a scoate în evidență Italia, ci vreau să arăt că felul în care se interpretează raportul Curții de Conturi contează și Italia este doar un exemplu aici. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule Zandergaard. Mai sunt două persoane care vor să ia cuvântul. Mai întâi, colegul din Parlamentul Croat, domnul Gheorghevici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl salut pe domnul președinte Caldeira, în primul rând, și aș vrea să-i mulțumesc pentru remarcile sale foarte detaliate în legătură cu Curtea de Conturi, care ne-au permis să înțelegem cam care sunt principiile care uh, se folosesc uh, la Curtea de Conturi pentru o mai bună eficiență. Eficiența este un lucru care poate fi controlat numai dacă există și uh, instrumentele pentru a o face și dacă auditul așadar a fost bine pregătit. Toată lumea vorbește astăzi despre folosirea fondurilor de coeziune și fondurilor uh, structurale. Aceasta este o chestiune la care va participa și Croația pe viitor. Iată de ce toată această discuție e foarte importantă pentru noi pentru ca să încercăm să evităm o proastă utilizare a fondurilor. Se vorbește foarte des de greșelile făcute, dar poate că ar trebui să vorbim și de buna gestiune a acestor fonduri. Pregătirea uh, și controlul acestei pregătire a auditului este un lucru important de asemenea, care permite autorităților să decide dacă aceste fonduri trebuie alocate sau nu și ulterior este și mai ușor să fie controlată folosirea lor. Ajungem așadar într-o situație în care statisticile ne spun că au existat 4% pierderi, așa cum a spus-o și domnul Caldera, deci ar trebui în toate proiectele pe care le avem și în toate documentele să încercăm să prevedem o mai bună pregătire profesională a celor care urmează să folosească aceste fonduri, care vor pregăti uh, proiectele. Prin intermediul unei mai bune profesionalizări vom putea să minimizăm pierderile și să folosim fondurile mai bine. Eu cred că este cea mai bună metodă pentru a putea evita pe viitor toate problemele care apar astăzi în legătură cu fondurile. Și după cum constat, uh, și în trecut au existat astfel de probleme. Astfel, putem să gestionăm mai bine întregul proces și eu cred că formarea profesională a persoanelor este esențială. Folosirea fondurilor publice sau a fondurilor europene nu sunt o chestiune neapărat urgentă pentru elitele politici, politice. E vorba de parametri mai degrabă economici decât parametri politici. Deci formarea profesională și uh, îndrumarea acestor uh, acțiuni în direcția bună, în buna gestiune a fondurilor, este cheia pentru a putea minimiza pierderile. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Ghiucovici. Ceea ce ați spus dumneavoastră este și uh, pe aceeași linie cu ceea ce considerăm și noi. Avem un interes comun întotdeauna și nu întotdeauna comisiile de control bugetar sau comisiile de audit care în Parlamentul respectiv au uh, o poziție foarte favorabilă în discuția și în dezbaterile politice. Câteodată când se discută public, uh, ele intră într-o poziție destul de jenantă, însă eu ce cred este că numai dacă avem aceeași înțelegere a acestor probleme în toate statele membre și în Parlamentul European, putem să avem uh, un control democratic a banilor contribuabilului cum trebuie. Dacă sunt erori, acestea trebuie analizate în perspectiva învățămintelor care se pot trage, așa cum a întrebat și domnul Zandergan. Domnul Croielo dorește să răspundă și direct la întrebarea pe care a pus-o domnul Zandergan. și aș vrea să rog pe domnul Ezel să aștepte până când îi dau cuvântul mai întâi colegului din Italia. Vă rog, domnul Croielo. Pe favor. Sì, um, allora la discussione in merito al... Bun, mulțumesc. Discuția în legătură cu raportul Curții de Conturi Europene eh, nu a avut loc în Parlamentul nostru. După cum am spus deja în intervenția anterioară, noi suntem gata, Comisia pentru Bugete, suntem gata să eh, ne exprimăm disponibilitatea de a porni o analiză în profunzime a raportului și de asemenea și o anchetă în legătură cu cauzele reale care au dus la această utilizare. Și mai ales să furnizăm comisiei dumneavoastră elemente pentru o evaluare mai amplă a cazului respectiv. Deci, oricum, credem că e fundamental principiul transparenței. Deci nu cred că avem uh, nimic de justificat aici pentru că obiectivul de a a oferi adăpost unor persoane sinistrate de pe urma cutremurului a fost realizat. Dar sigur, asta a trebuit făcut în cadrul regulilor bugetare ale, ale Uniunii Europene. Suntem gata să demonstrăm asta cu transparență absolută. Cum și câți bani ai cetățenilor europene au fost cheltuiți? Ja, vielen Dank. Jetzt kommt als Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Franz Essel din partea Parlamentului Austriac. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte al Curții de Conturi a menționat că sarcinile administrative trebuie și ele să fie micșorate pentru ca banii să poată să fie folosiți mai țintit și de aceea sunt absolut de acord cu ceea ce a spus dumnealui. Dar eu cred însă că nu aceasta este singura metodă pentru a înăspri controlele. Cred că din perspectiva mea este nevoie și ca directivele și uh, și principiile să fie mai orientate către practică. Eu zic că și aceasta este o posibilitate care, din păcate, nu se folosește momentan. Deci eu ceea ce vreau să spun concret este că, de exemplu, Curtea de Conturi menționează în uh, raportul său că în Spania, Portugalia și uh, Italia există anumite brevete care au fost uh, acordate în anumite țări pentru culturi Um, au fost acordate pentru niște zone care nu se putea cultiva. Deci vă dau exemple concrete, de exemplu pentru, uh, să, eu pledez aici, de exemplu, pentru cartografiere și pentru o mai bună, în ceea ce privește agricultura, o mai bună privire de ansamblu asupra suprafeței totale arabile. Sigur că aceasta implică și o componentă uh, tehnică și nu este foarte simplu și bineînțeles că pot să se strecoare erori aici. Propunerea mea din Austria este, deja de mai mult timp, de fapt, ca pentru aceste suprafețe să se aplice o metodă mai simplă și anume să se digitalizeze, se cartografeze întreaga suprafață, iar apoi suprafața care se folosește pentru cultivarea unor plante pentru, ara, pentru furaje să fie folosită separat, să fie măsurată separat. Ceea ce se întâmplă, de exemplu, când o vacă, de exemplu, trebuie să pască timp, uh, în timpul verii pe o pășune, să se știe că acea pășune are un hectar. O metodă care nu ar costa Uniunea Europeană niciun euro în plus, din contră ar face economii foarte mari și ar fi mult mai simplu de controlat apoi dacă se răspunde la măsurile care și la principiile care au fost indicate. Deci, astfel, s-ar și reduce sarcinile administrative și banii s-ar folosi mult mai țintit acolo unde, de exemplu, agricultura chiar reușește să producă ceva și unde este un, clar că va fi un câștig european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Esel. Din partea Comisiei pentru Control Bugetar pot să vă spun că noi am luptat foarte mult pentru ca în regulamentul bugetar să existe o simplificare evidentă Doamna Gresle, care a fost raportor și raportorii din umbră, dar și eu, președintele care am reprezentat Parlamentul în negocierile cu Consiliul, am luptat pentru o simplificare și am luptat cu succes pentru ca să se poată face așa numitele um, estimări paușale și pentru ca să nu fie cerute înapoi um, sumele foarte mici. Uh, însă, în legislația următoare, după care vom lucra pe viitor, trebuie să se facă și acolo modificări pentru ca punerea în aplicare a acestor norme să fie mai simplă, pentru că o mare parte din erori se întâmplă la punerea în aplicare, la implementare. De fapt, uh, avem uh, un raport acum de la Curtea de Conturi pe tema licitațiilor publice, unde am cerut să se verifice dacă se folosesc bine cheltuielile pentru uh, administrație, pentru că credem că și aici s-ar putea face îmbunătățiri pentru ca și rata de erori să scadă. Suntem foarte interesați dacă acum, la punerea în aplicare a regulamentului bugetar, s-a putut aplica noua practică indicată de către Comisie și uh, dacă se aplică în statele membre. Deci am vrea să vă rugăm pe dumneavoastră din parlamentele naționale să ne spuneți dacă s-a schimbat ceva, dacă la executarea schimbărilor administrative s-au făcut uh, modificări și dacă bazele pe care le-a pus legislatorul la nivel european chiar s-au și transpus uh, în în, la nivelul statului membru, deci dacă există o simplificare a sarcinilor administrative. Mai am doi colegi pe listă care doresc să ia cuvântul, dar dacă vreți, domnule Caldeira, eventual să luați cuvântul după aceea. Dau cuvântul celor doi colegi acum ca să putem să continuăm. Mai întâi, din Parlamentul, din Senatul Ceh, doamna Dagmar Zverinova. Vă rog, vă dau cuvântul. Dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Dovolte, abych také za Českou republiku Mulțumesc, uh, dragi colegi, uh, dra domnule președinte. Vreau să spun câteva cuvinte în, uh, din partea Senatului Ceh. Vreau să vă spun că, de fapt, în Parlamentul Ceh numai Senatul funcționează, o singură cameră, pentru că cealaltă cameră nu mai are puteri și prerogative. Așadar, de aceea suntem numai noi prezenți aici astăzi. Am avut probleme cu folosirea fondurilor europene. Au existat foarte multe erori care s-au comis, poate și pentru că structurile pe care le-am creat au fost mult prea complicate. Și a fost uh, foarte dificil să aplicăm toate mecanismele de control. Pentru noi a fost o lecție foarte bună pentru viitor. Aș vrea să mulțumesc predecesorilor uh, mei, mai ales colegului din Austria, uh, pentru că unele dintre programele pe care trebuie să le punem în aplicare sunt prea complexe. Poate nu prea complexe pentru noi politicienii care nu suntem neapărat responsabili cu punerea în aplicare a acestor reguli uh, în practică. Noi suntem mai degrabă autoritatea care este responsabilă cu controlul, iar uh, regulile sunt puse în aplicare de către oameni la nivel uh, mai uh, tehnic și câteodată regulile sunt uh, prea complicate pentru aceștia. Poate că ar trebui să fie mai bine formați pentru a putea să verifice ceea ce este acceptabil și ceea ce nu este acceptabil pentru a putea să aibă mai mult discernământ, ce trebuie controlat și ce nu. De asemenea, o decizie importantă de luat. În ceea ce privește anumite proiecte, am avea nevoie de acces la servicii de consultanță. Pentru că anumite proiecte sunt foarte lungi și regulile se schimbă câteodată în cursul proiectului și am avea nevoie de consiliere în acest domeniu. Oficiul Suprem de Auditare din Cehia ia foarte în serios uh, activitatea de auditare, care are și un impact clar pe dezbaterile politice din Republica Cehă. Ne-am dorit de aceea să lansăm un apel uh, către dumneavoastră pentru a adopta o abordare mai flexibilă față de erori, pentru că acestea nu sunt numai erorile noastre, sunt erori partajate. Noi suntem cei care trebuie să gestionăm, de fapt, uh, fondurile Uh, care vin din partea contribuabililor, uh, banii contribuabililor și noi trebuie să, ne, să avem un schimb de informații foarte clar în ceea ce privește erorile. Cred că ar trebui să existe o comunicare mult mai bună în ceea ce privește partajarea informațiilor despre erorile făcute în statele membre. Ar trebui de asemenea ca rezultatele să fie mai vizibile pentru public, pentru ca toată lumea să vadă dacă un proiect a avut un impact pozitiv sau negativ, să știe cât a costat și poate că ar fi bine să le publicăm și rezultatele specifice. Să se știe, de exemplu, câte posturi, câte locuri de muncă au fost create, care a fost efectul indirect pe ocupare, și cât de eficiente au fost anumite efecte pe care le-a avut proiectul respectiv. Deci, cred că ar fi foarte bine să avem uh, un proiect, de obicei toate proiectele mai țintite. De obicei, când se cere un proiect într-o anumită regiune, acesta nu se potrivește întotdeauna cu obiectivele proiectului. Și deci atunci toată lumea trebuie să aibă o abordare mai flexibilă față de aceste proiecte pentru ca să poată să folosească totuși fondurile care au fost alocate pentru proiect. Deci cred că condițiile ar trebui să fie mai specifice și avem nevoie și de mai multă consultanță în acest sens. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Vaniu. Thank you, uh, Mr. Chair. I would like to, uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mă concentrez asupra uh, modului în care se dă, se dă socoteală pentru modul în care sunt uh, cheltuite uh, fondurile. S-a vorbit despre condițiile pentru o mai bună cheltuire a fondurilor europene, nu numai uh, despre faptul că există ra rate ale erorilor. Cred că este nevoie însă de aceste rate a erorii pentru a putea discuta modul în care putem îmbunătăți cheltuirea acestor uh, fonduri. Aș dori să-l rog pe domnul Caldeira dacă uh, Curtea de conturi prevede ca în următoarele rapoarte să uh, ofere și ratele de eroare ale, state, ale statelor membre individuale, nu numai la nivel general. Și aș dori să-l mai întreb ce fel de alte stimulente consideră necesare și posibile pentru uh, a îmbunătăți modul în care statele membre cheltuie uh, fondurile europene. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, stimați colegi. Iată, s-au uh, pus o serie întreagă de întrebări uh, care se referă la munca curții de conturi. Uh, colega din Republica Cehă a întrebat ce fel de sprijin pot acorda instituțiile europene. Domnule președinte Caldera, poate că puteți să ne răspundeți la aceste întrebări. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și sper că vă pot răspunde la aceste întrebări. Mi s-a adresat aceeași întrebare și mai devreme. Și anume, întrebarea referitoare la ratele de eroare ale statelor membre individuale. Ce putem face în acest sens? Aș dori să Vă atrag atenția asupra faptului că noul regulament financiar prevede o nouă bază pentru declarațiile de asigurare pentru cei responsabili de gestionarea fondurilor europene la diferite niveluri. Noul regulament creează un lanț al asigurărilor, baza fiind autoritățile din statele membre, care trebuie să ofere declarații anuale uh, pe baza cărora Comisia își face propriile rapoarte. Aceasta este baza care poate să vă ofere informațiile pe care le căutați la nivelul statelor membre. Dacă această informație există și este fiabilă, putem oferi uh, declarații de asigurare referitoare la informațiile principale. Și asta reflectă realitatea în statele membre. Dacă așa construim acel lanț al asigurărilor și el funcționează, parlamentele naționale vor avea mai multe informații decât au în ziua de astăzi. Mai multe informații referitoare la eficiența și eficacitatea modului în care autoritățile naționale lucrează, vor avea um, instrumente pentru a preveni investițiile care nu corespund um, reglementărilor. Și asta pentru că în unele domenii, după cum spuneam, cum ar fi coeziunea, mai mult de 50% din tranzacțiile uh, testate în 2012 au fost cazuri în care administrația națională responsabilă de gestionarea acestor fonduri dețineau, info, dețineau informații care ar fi trebuit să împiedice o plată. De ce, nu, de ce s-au făcut totuși aceste plăți? Deci pentru asta cred că întrebările trebuie adresate celor responsabili din ministere. Trebuie ca până la urmă bunele practici să fie uh, transmise peste tot. Comisia uh, poate face acest lucru, însă este clar că sursa problemelor este aici. Cred că întotdeauna e mai bine să previi decât să tratezi, după cum spunea și reprezentantul din Italia. Deci așa trebuie să uh, procedăm. Trebuie să facem în așa fel încât statele membre să ofere informații comparabile. Și dacă se va întâmpla acest lucru, la nivel european vom, vedea, vom putea vedea lucrurile altfel să cer și vom putea, se va putea cere curții de conturi să facă audituri uh, la nivel pe picior de egalitate însă să cerem curții de conturi să facă audituri în statele membru, membre nu ar fi cea mai bună cale, pentru nu ar fi uh, nici măcar eficient din punct de vedere al, al costurilor. Deci trebuie pornit de la sistemele uh, la nivel național. Și, bineînțeles, uh, s-a spus că în Spania, Portugalia și Austria s-a descoperit că pășunile nu erau pășuni, ci erau pădure. Într-adevăr, cauza este că sistemul de identificare a parcelelor de teren este în statele membre și nu funcționează. Sunt de acord cu dumneavoastră. Să digitalizăm. Însă această responsabilitate rămâne la statele membre. Însă sprijinul care trebuie oferit la nivel național nu trebuie să vină din partea auditorului. Auditorul trebuie pur și simplu să, să verifice dacă realitatea corespunde cu ceea ce este pe hârtie. Și sistemul de bază este sistemul de identificare al parcelelor. Și în multe uh, state uh, membre, aceste sisteme nu funcționează. Cred că Comisia însă urmărește îndeaproape dacă aceste sisteme sunt uh, actualizate și așa mai departe. Și dacă se fac aceste modificări și actualizări, erorile de acest tip nu vor mai exista în viitor. În ceea ce privește simplificarea și o abordare mai flexibilă față de erori, cred că una este să cauți uh, reguli simple, clare, cu proceduri mai puțin complexe, care să, fali, care să faciliteze uh, și supravegherea și controlul la nivel național și de către instituțiile europene. După cum am spus, s-au pierdut unele oportunități pentru, în uh, noile propuneri referitoare la uh, noile prevederi. Există multe reglementări care, care fac lucrurile mult mai complexe. Cred că atunci când discutăm care sunt condițiile care ar trebui să fie stabilite pentru a se face plățile, da, sunt condițiile de eligibilitate. Însă ele variază între statele membre există principii comune, dar statele membre adaugă complexitate stabilind noi condiții de eligibilitate. De asta am spus că trebuie să ne concentrăm asupra atingerii de rezultate. Dacă vrem să continuăm, și aici sunt de acord cu domnul Cabrite din Portugalia, uh, este că trebuie să este trebuie să ne concentrăm asupra obiectivelor, eficacității. Trebuie să știm ce vrem să obținem cu fondurile alocate de la bugetul european către anumite programe. Și când știm ce vrem să obținem, trebuie să identificăm indicatori și apoi să monitorizăm în ce măsură aceste rezultate au fost atinse. Și pentru asta avem nevoie de condiții, da, dar legate de rezultate, nu de uh, fondurile alocate. Avem nevoie de condiții astfel încât plata să fie legată de atingerea concretă a rezultatului dorit. După cum am spus, de exemplu, construim un port dar uh, portul uh, nu este, în port nu sunt suficiente activități sau nu este activitate. Rezultatele au fost atinse în acest caz? Acestea sunt întrebările pe care trebuie să ni le punem. Este un element critic și cred că ar fi un stimulent pentru mai bune uh, cheltuieli. Respectarea regulilor este o problemă și atingerea rezultatelor uh, și obiectivelor este altceva. Așadar, acestea sunt modificările pe care cred că ar trebui să le facem, să se identifice de la bun început rezultatele pe care dorim să le atingem. Cred că am acoperit toate punctele menționate și aș dori să-i spun domnului Caielo că într-adevăr, Curtea de Conturi Europeană ar fi foarte bucuroasă să poată prezenta Parlamentului European uh, acest raport. Cred că colegul meu, Pietro Russo, membru al uh, Curții de Conturi, a prezentat uh, mai multe rapoarte în fața Parlamentului Italian. Nu s-a ocupat de acest raport, dar cred că colegul care s-a ocupat de acest raport cu plăcere l-ar discuta cu autoritățile naționale. Raportul nostru anual este transmis tuturor parlamentelor uh, naționale, conform tratatelor, și încercăm să-l discutăm cu toate parlamentele naționale care doresc să o, fa să o facă. Rapoartele noastre speciale nu sunt trimise în mod sistematic tuturor parlamentelor, dar poate că este ceva ce am putea face în mod sistematic, să transmitem rapoartele noastre uh, Uh, speciale. Deja producem aproximativ 25 de rapoarte speciale în fiecare an. Bineînțeles, poate nu toate sunt relevante pentru parlamentele naționale, dar în mod uh, clar aș spune, um, iată, domnul Haider a solicitat o nouă arhitectură a controlelor la nivel european. Dar uh, cred că ar trebui de asemenea să cooperăm mai bine cu instituțiile naționale și Curtea de Conturi uh, Europene, așa cum se întâmplă astăzi între um, Parlamentul European, Parlamentele Naționale și Curtea de Conturi. Și vedem cât de, bine, cât de multe progrese s-ar putea obține dacă s-ar face asta mai des. Și asta merge dincolo de fondurile pentru agricultură, coeziune. Este vorba de Uh, guvernanță în uh, general. Și parlamentele naționale sunt la fel de interesate de aceste subiecte ca și Parlamentul European. Creăm o nouă uniune bancară, avem noi reglementări. Care este rolul Curții de Conturi aici? Care este rolul Parlamentului European? Care este rolul parlamentelor naționale? Toate aceste întrebări vor trebui să fie discutate, pentru că pot pune baza unei imagini de ansamblu pentru o mai bună auditare și un mai bun control în Uniunea Europeană. Vă mulțumim foarte mult. Aș dori acum să întreb dacă mai dorește cineva din Parlamentele Naționale sau din Parlamentul European să intervină. Se pare că nu este cazul. Deci dau uh, cuvântul domnei Vachiene dacă dorește să um, facă unele remarce finale. Dėkui pirmininkė. Visų pirma, norėčiau aš informuoti, kad... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun mai întâi că raportul anual al Curții de Conturi Europene se dezbate în Parlamentul Lituanian. Doamna care se află în fruntea Autorității Supreme de Audit uh, are această misiune. Și, deci, acest raport e prezentat uh, Comisiei de Audit a Parlamentului Lituanian, ceea ce sigur e foarte pozitiv și ne permite să vedem care sunt erorile comune și care sunt și erorile noastre și avem învățăminte de tras, astfel încât putem, să putem asigura un mai bun control al cheltuielor. Bazându-mă pe experiența noastră, pot spune că uneori avem reguli prea stricte, și că uneori e prea dificil uh, ca cineva să poată într-adevăr aplica aceste reguli pentru a atinge obiectivul principal și de aceea, din cauza acestor reguli, uneori obiectivul principal nu este atins. Deci poate ar trebui să fim mult mai flexibili la acest nivel, uh, pentru că sunt proiecte care sunt uh, realizate pe o durată de 2-3 ani, dar este important să atingem obiectivul și nu doar să utilizăm fondurile Și cred că noi toți, inclusiv Comisia Europeană, Parlamentul European, trebuie să țină cont de toți acești factori și asta în interesul atingerii obiectivului nostru comun. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, dragi colegi. În această dimineață ne-am putut schimba idei, am putut să facem o discuție despre cum se desfășoară lucrările în parlamentele naționale, în Parlamentul European, în legătură cu controlul bugetar. În concluzie, aș putea spune că este foarte bine întotdeauna să avem astfel de schimburi de experiențe, pentru că întotdeauna poți afla de la celălalt cum poți să-ți îmbunătățești uh, activitatea. Cred că și în Uniunea Europeană este o practică foarte bună, schimbul de best practice, care să fie în centrul uh, activităților noastre. Atunci când e vorba de uh, rapoartele curții de conturi din statele membre, care să fie la bază la baza discuțiilor, nu numai pentru, nu pentru a critica cineva sau pentru a-l pune la zid, tocmai pentru a învăța mai degrabă, pentru a permite îmbunătățirea procedurilor și pentru a trage concluziile necesare. Pot nu să fiu absolut de acord cu colegii noștri care au spus înainte că în, într-un moment în care criza financiară și economică bântuie prin toată Europa și într-o situație ca cea de acum în care multe state ale Uniunii sunt confruntate cu dificultăți economice și financiare, uh, atenția cetățenilor este din ce în ce mai mare asupra folosirii banilor contribuabilului. Și deci uh, conștiința lor și acceptabilitatea uh, activităților Uniunii Europene scade și depinde, după cum a spus-o și colegul din Olanda, de felul în care putem noi să dăm socoteală în fața cetățenilor de controlul democratic al cheltuielilor europene pe care trebuie să reușim să-l garantăm. Astfel își înțelege sarcina și Comisia pentru Control Bugetar din Parlamentul European și pot să fiu de acord absolut cu domnul Mulder, care a cerut o responsabilizare mai clară și din partea guvernelor statelor membre prin declarațiile de gestiune, care este o cerință care vine din partea tuturor grupurilor din Parlamentul European. Așadar, vreau să mulțumesc foarte mult doamnei Vaichene și domnului președinte Caldeira pentru discursurile pe care le-au ținut. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, reprezentanți ai Comisiilor de Audit și de Control Bugetar din Parlamentele Naționale. Ne-am bucurat foarte mult dacă acest schimb de idei ar putea să fie continuat cu o următoare ediție și vrem să vă invităm acum la un lunch de sandvișuri în fața sălii noastre în care vom putea intra în discuții și private, personale, pentru a ne putea schimba impresiile. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici la Bruxelles și sper ca acest schimb de opinii să poată să se continue cât mai repede. Vă mulțumesc foarte mult și încheiem acum partea oficială a reuniunii noastre interparlamentare.